good morning everybody. I've, uh... Bună dimineața tuturor! Am întârziat puțin începutul acestei reuniuni pentru a avea mai mulți membri prezenți din grupurile politice, însă cred că majoritatea grupurilor politice sunt reprezentate acum. Mă bucur să vă pot uh, prezenta în această dimineață, să vă pot prezenta pe Gary Genser de la Comisia Statelor Unite pentru uh, contracte la termen pentru produse de bază, uh, organul de reglementare american responsabil pentru o mare parte din piața cu produse derivate în Statele Unite. Domnul Gensler ne va face o prezentare Cred că prezentarea s-a, a fost deja trimită ieri, trimisă ieri. Nu știu dacă va rămâne la uh, ceea ce a fost scris în această prezentare. Vom avea, bineînțeles, și un schimb de opinii ulterior. Mă bucur că sunteți aici și că ne puteți spune câte ceva despre ceea ce se întâmplă în Statele Unite um, în ceea ce privește reglementarea produselor derivate. There we go. Uh, uh, good morning, uh, uh, Chairwoman. Bună dimineața, doamnă președinte Bowles și membrii ai uh, Comisiei pentru afaceri economice și monetare. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat. Uh, v-aș prezenta și cele două fete ale mele, Lee și Isabel, care mm, au decis să mă însoțească în această călătorie. The uh, 2008 financial crisis criza financiară din anul 2008 a avut o natură globală. Uh, sistemul financiar nu a făcut față acestui test și, de asemenea, sistemul de reglementare financiară nu a făcut față acestui test. Mulți oameni din Europa și din Statele Unite care nu aveau nicio legătură cu produsele derivate sau cu contractele financiare exotice au fost afectați de aceste riscuri Um, uh, produsele derivate extrabursiere sunt, au fost în centrul crizei financiare din 2008. Au adăugat îndatorare în sistemul financiar cu mai mult risc uh, care era susținut de mai puțin capital. Uh, și contribuabilii americani au uh, salvat AIG cu un împrumut de 180 de miliarde de dolari atunci când această companie nu a reglementat corespunzător produse derivate în valoare de 2 trilioane de dolari. După cum am aflat, eh, majoritatea acestor fonduri au ajuns la băncile eh, din eh, toată lumea. Aceste produse derivate extrabursiere care aveau intenția inițială de a scădea riscul, astăzi concentrează și duc la creșterea riscului în economie și pentru public. Noi avem de gând să conlucrăm îndeaproape cu actorii internaționali. Înainte de a discuta reformele necesare, voi explica puțin sistemul de reglementare din Statele Unite în 1930, președintele Franklin Roosevelt și Congresul American au uh, înființat două uh, sisteme de reglementare a pieței. Securities and Exchange Commission, ca să supravegheze piețele de uh, acțiuni și predecesorul uh, CFTC, uh, Comisia pentru contractele la termen pe produse de bază. Comisie, misiunea comisiei noastre este să asigure o piață ordonată și corectă. Uh, noi supraveghem și centrele de informare pentru a reglementa participanții critici pe piață și uh, ne asigurăm și că legislația este respectată. Inovarea în, produsul, în produsele derivate, care a început uh, în secolul XIX și au fost reglementate în anii, anii 30, a trecut printr-o schimbare în anii 1980, atunci când s-au trecut la uh, produsele derivate extrabursiere. Aceste produse nu au fost uh, reglementate în Asia, Europa sau în Statele Unite. acum, cu 30 de ani mai târziu, cu toate că s-a discutat foarte mult o reglementare pentru aceste produse. Această piață întrunește în loc de 6, în jur de 600 trilioane de dolari. Adică 12 dolari pentru fiecare dolar din bunuri și servicii vândute în jurul lumii. Cred că acum a, a venit vremea să uh, reformăm și să reglementăm această piață. Cred că acest efort trebuie să fie internațional și inclusiv și de aceea mi se pare util că în septembrie și octombrie anul trecut, atunci când liderii G20 s-au întrunit, au, aceștia au convenit ca toate eh, contractele derivate extrabursiere să fie eh, reglementate până la sfârșitul 2012, anului 2012. Aceste eh, reforme de reglementare trebuie să acopere toate contractele și toate produsele produsele de dobânzi, de schimb valutar, dar și uh, produsele agricole, de exemplu, sau produsele de bază. S-a vorbit foarte mult despre uh, produsele de credit swap și credit default swaps. În primul rând, trebuie să uh, îi reglementăm pe dealer. În al doilea rând, trebuie să aducem transparența uh, necesară prin platforme transparente și, în al treilea rând, să avem centre de informare. Voi vorbi despre fiecare dintre acestea. În primul rând, în ceea ce îi privește pe dealer, aceștia trebuie să uh, lucreze în bănci internaționale uh, reglementate cu capital mare și cu uh, marje corespunzătoare. Fără a fi introduse într-un centru de informare aceste tranzacții private, într-un fel, duc la creșterea riscului. Există în jur de 14 instituții mari în, luni, în lume care sunt prea mari pentru a da falimenta, pentru a da faliment, sunt interconectate prin contracte. Prin capitaluri ridicate putem scădea din risc. De asemenea, dealerii trebuie să fie reglementați pentru a se proteja piețele și pentru a uh, se standardiza documentarea necesară, astfel încât uh, detaliile contractelor să fie asemănătoare, lucru care va duce și el la scăderea riscului. Este important de asemenea să se păstreze arhive în depozitorii comerciale uh, și reglementatorii din Europa și din Statele Unite trebuie să aibă acces nelimitat la aceste arhive în legătură cu produsele derivate. În al doilea rând, trebuie să promovăm transparența în această piață și această transparență poate să vină doar uh, din platformele de uh, comerț uh, reglementate. Mi se pare că cu ajutorul transparenței poate să fie scăzut riscul în sistem. Însă transparența nu este suficientă, suficientă în sine. Transparența trebuie să aducă prețuri mai mici și uh, rezultate mai bune pentru toate părțile implicate. S-a vorbit uh, în jur de un an și jumătate în urmă în Statele Unite de către activele toxice care nu puteau să fie vândute. Aducerea transparența uh, în raportare este un lucru important, însă nu este suficient. Uh, eforturile Congresului și eforturile Uniunii Europene, sperăm că vor duce la o creștere a transparenței. În ceea ce privește aceste produse extrabursiere care trebuie să fie aduse la centrele de informare. Centrele de informare au apărut în, la sfârșitul secolului XIX și reprezintă un intermediar între două părți ale unei tranzacții și garantează obligațiile ambelor părți. Centrele de informare sunt folosite pentru a, uh, au fost folosite pentru a uh, face față sarcinii în urma uh, marii depresi- depresiuni din anii 30. Aceste centre de informare nu sunt perfecte, însă au putut să atenueze din șocurile ultimului secol. De aceea mi se par un component, o componentă importantă. În ceea ce privește aceste centre de informare, cred că trebuie să evităm uh, anumite localizări geografice care au uh, ar avea rolul de a uh, crește riscul. Trebuie să avem un acces, acces clar și deschis la informațiile din aceste centre pentru ca acestea să uh, reducă riscuri și să nu creeze la rândul lor probleme. Iar acum voi vorbi despre câteva uh, puncte mai specifice. Credit default swaps, reglementarea dealerilor, uh, transparența și Uh, informarea în legătură cu aceste produse derivate standard uh, este necesară în uh, piața de tranzacționare. Aceste credit default swaps au anumite caracteristici uh, uh, particulare care le uh, aseamănă cu anumite obligațiuni. cerințele de capital pentru băncile care subscriu asemenea o, instrumente se aseamănă cu produsele de asigurări. Astăzi, cel care subscrie o asemenea primă colectează o primă, ca și în cazul unei asigurări. Dacă însă se întâmplă ceva cu capitalul. Acest capital diferă de regimul bancar. Știu că uh, se discută acum foarte mult în Europa reglementarea băncilor și uh, operațiunile de credit au uh, un rol foarte important aici. Uh, produsele ipotecare, uh, protecția împotriva riscurilor uh, legate de creșterea prețului petrolului și așa mai departe. Însă piețele trebuie să fie protejate și de manipulare. aceste, aceste reglementatori trebuie să aibă autoritatea clară pentru a proteja împotriva manipulării piețelor. De asemenea, noi am recomandat mai mult ca SEC să aibă autoritatea de a uh, stabili limitele pozițiilor. Deci, dacă un emitent, o companie, Uh, emite acțiuni și se adaugă aceste produse credit default swaps, atunci uh, acestea trebuie să poate să fie reglementate la rândul lor. în această reformă de reglementare s-au cerut și anumite excepții. Am vorbit cu unele companii și cu mulți bancheri care au spus că uh, este o inițiativă foarte bună, dar ei ar dori să fie exceptați. S-a întâmplat și aici uh, așa acest lucru? E bine, se întâmplă în Statele Unite. Însă noi cred că trebuie să introducem cât mai multe contracte posibil în această uh, reglementare și utilizare în centrele, centrele de informare. Eu cred că există costuri în contractele derivate și dacă lăsăm excepții largi, acest lucru uh, va submina reforma în sine. Am văzut acest lucru în 2008, când nu am avut o reformă și contribuabilii au trebuit să susțină, de fapt, băncile. Nu mi se pare o alternativă economică viabilă. Cred că aceste excepții, dacă vor exista, trebuie să fie foarte restrânse. Pe baza statisticilor internaționale, tranzacțiile între dealeri și corporații non-financiare producători, uh, furnizori de servicii, adică în jur de 90% din acțiuni, 50% din tranzacții între dealer și alte uh, părți uh, trebuie să le introducem sub incidența reglementării. De exemplu, tranzacțiile între o bancă și un fond speculativ, de exemplu. Nu văd de ce am lăsat aceste tranzacții în afara unor, cer, în afara unor centre de informare. Uh, bineînțeles că putem să uh, numim uh, diverse tipuri de industrii care ar dori să fie exceptate. S-a vorbit în ultima vreme despre felul în care anumite state ar putea folosi produsele extrabursiere în legătură cu situația fiscală actuală, datoria din Grecia, de exemplu. Produsele derivate au avut un rol în această situație și presa ne, arat, ne spune că unele state poate au folosit contracte derivate pentru a structura anumite contracte off-market atunci când introduci un credit uh, într-un produs derivat. Se pare însă că Grecia a introdus un împrumut de un miliard de dolari într-un produs derivat. Eu am lucrat pe Wall Street 18 ani și uh, cunosc această structură dacă doriți să vorbim uh, ulterior. Dacă ar fi existat o reglementare, uh, această tranzacție ar fi trebuit să treacă printr-un uh, proces de compensare. Și dacă ar fi trecut printr-un asemenea centru, atunci uh, nu ar fi putut să treacă um, să fie trecut cu vederea împrumutul de un miliard de dolari. Acesta este doar un exemplu uh, al motivului pentru care avem nevoie de reforme. Mulțumesc din nou doamnei președinte. Cred că uh, coordonarea internațională funcționează. Uh, suntem pe aceeași cale, cu toate că avem culturi și sisteme politice diferite. Scopurile noastre sunt să scădem riscul pentru public și să creștem transparența și aceste produse extrabursiere sunt foarte complexe, însă împreună sperăm ca până la sfârșitul acestui an să ajungem la un punct comun pentru ca băncile internaționale să nu supună publicul unui risc în viitor. Vă mulțumesc! Thank you very much. That was uh, extremely... Mulțumesc foarte mult, a fost o prezentare extrem de utilă. Deja s-au înscris mai multe persoane la cuvânt pentru a adresa întrebări. Prin urmare, vom lua întrebările pe rând, iar dacă nu mai avem uh, timp, vom grupa aceste întrebări. Pentru moment, uh, ca să știți, uh, există multe persoane pe listă. Doamna McCarthy, doamna Ferreira, Pascal Kenva și alții. Dana Podimarto, Catherine Styler, Sven Giegold mai sunt pe listă. Mai e cineva care dorește să intervină? Vicky Ford. Atunci haideți să luăm câte două întrebări pe, um, um, pe moment. Liza, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că ați venit aici, mulțumim și pentru această prezentare interesantă. Întrebarea mea este una simplă și generală. Spuneați și este adevărat că mediul de afaceri nu cunoaște uh, granițe geografice. După această criză, atât uh, din partea Uniunii Europene cât și din partea Statelor Unite încercăm să rezolvăm lucrurile. Nu credeți că acesta ar fi momentul așadar să existe o manieră mai structurată de a interconecta uh, procedurile noastre administrative și evoluțiile noastre de ambele părți ale Atlanticului, având în vedere faptul că de ambele părți procedurile sunt uh, complexe și în felul acesta am putea să ne asigurăm că nu creăm dezechilibre în procedurile de reglementare pe care încercăm de ambele părți să le punem în practică. Cred că ori facem aceste lucruri acum, ori nu le mai facem niciodată. Prin urmare, aș dori să văd care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest uh, punct, ce fel de structură interconectată ar trebui să avem pentru a ajunge la o abordare la, de reglementare nouă, coerentă și consecventă, integrând și soluțiile Comitetului Bazil și alte um, soluții găsite la nivel internațional. Mulțumesc! Vă rugăm să rețineți această întrebare. Udo poți uh, să intervii tu acum. Mulțumesc foarte mult. Domnule Gensler, mulțumim pentru că ați venit astăzi uh, aici. Din partea socialiștilor și democraților vă urez un călduros bun venit. Vă mulțumim și pentru um, stilul deschis uh, prin care ne-ați prezentat ideile și interogațiile dumneavoastră. Ați arătat că există anumite similarități în Statele Unite și în Europa Spuneați uh, în acest sens uh, că uh, anumiți actori spuneau că trebuie să existe reglementare, dar nu, nu și pentru ei. Și deja s-a discutat mult despre aceste reforme de reglementare, însă atunci când ajungem la precizări exacte, lumea, ni se, lumea ne spune că este dificil să reglementăm, de fapt. Prin urmare, vă întreb cum va arăta acest pachet de reglementare odată ce va pleca în, din Senat în Statele Unite. Și vorbeați și despre uh, rolul reglementatorilor. Uh, în conceptele, în planurile dumneavoastră, reglementator reprezintă o instituție care uh, aplică obligații foarte stricte sau reglementatorii sunt cei care trebuie să arate flexibilitate față de actori și față de condiții în anumite momente pentru a face anumite diferențieri? De exemplu, diferențieri când vine vorba despre limitări ale pieței. Și apoi uh, există un zvon în Europa și o dezbatere uh, atunci când se reglementează instrumentele derivate în legătură cu um, bunurile de larg consum și ne întrebăm ce se întâmplă dacă reglementăm uh, lucrurile, sunt pe din afară aceste uh, produse. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări foarte bune. În ceea ce privește cooperarea internațională, cred că um, acționăm foarte uh, bine împreună cu Europa astăzi. Însă bănuiesc că doamna deputat s-a referit și la modul în care ar putea continua această acțiune. În ceea ce privește chestiunile de fond, uh, am impresia că ne aflăm uh, cam în același punct. Pentru a avansa, e așadar foarte important să luăm considerare mai multe aspecte. 1. Orice lege adoptată în Statele Unite sau aici a trebuit să permită reglementatorul în fiecare jurisdicție să uh, vadă informațiile. Pentru că dacă avem un centru de informare în uh, Statele Unite, atunci trebuie să fie relevant și în Europeană și invers. Oricum, aceste uh, instituții care um, reglementează instrumente derivate sunt internaționale prin natura lor și au nevoie așadar de toate uh, informațiile disponibile în orice colț al uh, lumii. Dar această întrebare se leagă și de ceea ce mă întreba domnul deputat. Deci cred că trebuie să existe anumită flexibilitate. Trebuie să existe și norme stricte care să spună clar că aceste uh, tranzacții trebuie să uh, respecte regulile de uh, compensare, însă Trebuie spus și că în uh, Statele Unite reglementatorii trebuie să participe și la uh, gestionarea uh, și evaluarea riscurilor centrelor de informare. Ei bine, în ceea ce privește pachetul și cum va ieși acesta din Senat, ei bine, eu sunt optimist și cred că președintele Statelor Unite va semna o lege, dar spre sfârșitul anului acesta. Procesul este unul lent, însă uh, noi suntem o democrație adevărată în Statele Unite și de aceea lucrurile merg atât de încet. Cred că există însă un consens uh, puternic atunci faptului, asupra faptului că uh, dealerii trebuie să fie reglementați uh, foarte bine, de asemenea și uh, um, documentele contabile trebuie să respecte niște norme uh, Trebuie să existe un mandat și pentru compensarea centrală, însă aici vor apărea și anumite excepții. Sincer, eu susțin că n-ar trebui să existe excepții numeroase, însă Casa, uh, Camera Reprezentanților uh, are anumite idei diferite în acest sens. Sperăm uh, însă că vom putea acoperi toate chestiunile financiare care ne interesează, însă cu siguranță vor mai urma multe luni de dezbatere în acest sens. Noi solicităm uh, transparență. Uh, Camera Reprezentanților a inclus uh, această idee, la fel ea este inclusă și în declarația G20, însă Wall Street-ul este alergic la această idee, dacă înțelegeți la ce mă refer prin termenul alergică. Pentru că până la urmă se schimbă um, un avantaj legat de informații. și, uh, practic, uh, unele informații nu se doresc a ajunge la public. Acum, în ceea ce privește uh, bunurile, produsele de bază, ei bine, acestea trebuie acoperite, instrumentele derivate au fost acoperite și în anii 20 și atunci dezbaterea era următoarea, totul ar fi trebuit supus schimbului bursei. Dar la 90 de ani după acest moment uh, avem uh, această bursă um, legată de produsele de bază. Însă încercăm în același timp să protejăm și publicul, mai ales pentru că uh, acestea reprezintă niște uh, bunuri finite, de exemplu petrolul. Prin urmare, trebuie să evităm orice manipulare în acest uh, grup de produse. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Ulf! Mulțumesc foarte mult. Cred că noi împărtășim obiectivele pe care încercați să le atingeți, mai mult uh, transparență, mai puțin risc, uh, eliminarea fraudei, a manipulării și așa mai departe. Cam aceasta ar fi ideea. Când mă gândesc acum în urmă Anumiți membri uh, a acestei comisii s-au întâlnit cu Money Frank uh, în Statele Unite și uh, s-a discutat uh, problema centrelor de informare, a compensării și așa mai departe. Și s-a ajuns până la urmă la următoarea idee. Uh, E bine, asta ar fi ca un fel de declarație de război. Exagerez un pic, e adevărat, însă la acel moment, uh, acum un an și jumătate, cam așa se percepeau lucrurile. Însă, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Exista o teamă că um, mediul de afaceri din Statele Unite ar migra în Europa sau ar rămâne permanent uh, aici. Și întrebarea mea este următoarea, așadar, ce s-a schimbat uh, de atunci în opinia acestui domn, dacă s-a schimbat ceva? Interconectarea piețelor uh, financiare presupune să avem o abordare uh, globală atunci când vorbim despre reglementarea acestui domeniu, pentru că altfel am putea crea anumite uh, probleme de concurență, ar putea exista un arbitrar concurențial, ceea ce nu ar fi tocmai în regulă. dacă ne gândim la cele 600 de trilioane de dolari, e bine, mie mi se pare că asta indică că trebuie să reglementăm foarte bine acest domeniu și că în același timp trebuie să ne asigurăm că reducem și uh, riscurile. Pentru că o mare procent din aceste sume reprezintă fonduri speculative și ele nu contribuie la uh, uh, economie când îmi cumpăr o mașină vreau să fiu asigurat în caz de accident. Dar când nu îmi cumpăr o mașină, nu am nevoie de astfel de asigurare. Prin urmare, de ce să nu acceptăm faptul că sunt uh, oameni care uh, cumpără uh, astfel de instrumente uh, fără să fie. Uh, care doresc să fie asigurați pentru acestea în cazul de similare cu colapsul Greciei, de exemplu. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că uh, acest gen de afaceri neprotejate dispar. În ceea ce privește compensarea um, centrală, cred că ar trebui să ne asigurăm, așa cum spuneți și dumneavoastră, că se întâmplă Statele Unite, că instituțiile financiare realmente controlează acest domeniu. Sunt 14 asemenea instituții în uh, lume și trebuie să ne asigurăm că uh, acesta funcționează așa cum trebuie, pentru că altfel nu ajungem la niciun rezultat. Mulțumim. K urmează pentru al doilea tur de uh, forță. Voi încerca să fiu sucintă, însă acest subiect îmi este unul uh, drag și uh, vreau să profit de această ocazie. Eu am acțiuni uh, corporative în uh, zona din care provin și lucrăm acolo cu limite extrem de uh, reduse. Dacă nu se poate specula riscul uh, din punct de vedere competitiv, atunci pur și simplu afacerile vor reșua. Și ultimul lucru care se dorește este să existe acest tip de default din partea altor state. Prin urmare, uh, riscurile se speculează pentru ca activitatea să poată funcționa. Deci trebuie să existe un fel de acoperire din moment ce uh, limitele sunt extrem de uh, restrânse. Dacă există excepții, atunci trebuie să existe o mai mare cerință de capital și banca care oferă aceste bunuri trebuie să aibă această, mm, acest capital suplimentar. Însă eu am o preocupare în acest sens. Nu văd care ar fi diferența între un instrument uh, de derivativ care este uh, vândut uh, pentru a acoperi o afacere și a oferi niște sume complementare. Care ar fi astfel diferența, care ar fi instrumentele vândute pentru a acoperi aceste nevoi și pentru a evita niște riscuri fundamentale utilizatorii uh, finali până la urmă au de-a face cu tot acest sistem. Uh, câtă vreme uh, folosesc o relație de tip bancă-client cu banca lor. Prin mai trebuie să ne asigurăm că orice facem nu punem o presiune mare asupra redresării economice în acest domeniu. Mă mai interesează și interoperabilitatea acestor instrumente CPC. Până la urmă nu se um, adună volume mari de CPC individual și mă întreb dacă astfel nu uh, creăm practic un risc mai uh, mare pentru că există mai multe CPC-uri individuale care nu operează unele cu celelalte. Și apoi încă o întrebare legată de viitor. Unde mergem de acum înainte? Ce se va întâmpla cu instrumentele derivate? Pentru că acestea sunt doar instrumente uh, financiare. De ce nu cerem uh, uh, transparență în ceea ce privește toate instrumentele financiare? De ce o facem doar în ceea ce privește instrumentele derivate? Ne-am axat doar pe un instrument financiar. De ce să nu există transparență în legătură cu întreaga piață? Încotro se va îndrepta SUA de acum înainte? Mulțumesc. Toate acestea sunt uh, niște întrebări excelente, Excelente. Să încep cu utilizatorul final și mai apoi să mă îndrept spre com- uh, compensarea centrală și toate celelalte. Cred că atunci când vine vorba despre utilizatorul final, uh, aceștia trebuie să fie capabili să-și acopere tranzacțiile și noi trebuie să promovăm activitatea economică, dar în același timp trebuie să limităm riscul în sistem. După părerea mea, dacă e o uh, tranzacție uh, standard, atunci aceasta are o, un risc uh, scăzut. Însă, în ceea ce privea exemplul pe care ni l-ați dat dumneavoastră, dacă acestea sunt nu fac uh, neapărat obiectul unei compensări centrale, atunci cred că lăsăm un fel de vacuum în sistem. Și uh, tocmai de aceea ar fi foarte important să nu lăsăm la o parte tranzacțiile financiare uh, cu companiile mari de asigurări, etc. Și chiar acest utilizator mic este practic uh, făcut să, plat- să plătească și dacă, dacă se ajunge în asemenea uh, situații, bineînțeles, uh, utilizatorul final trebuie să-și acopere aceste posibile riscuri. Bineînțeles, în Statele Unite s-ar putea să existe de fapt mai mult ca sigur vor exista anumite o, uh, excepții, însă sperăm că aceste excepții vor reprezenta 8-9% din piață și nu 60% din piață. În ceea ce privește centrele de informare sau de compensare centrală. Noi ne dorim un acces deschis. Fiecare organizație să poată avea acces la aceste informații. Astfel, considerăm că centrul de informare trebuie să primească Um, tranzacții din partea tuturor uh, platformelor de tranzacționare. Aceasta este diferența legată de contractele la termen. În cazul pieței contractelor la termen ne dorim cu totul altceva. De asemenea, ne-am dorit ca centrele de informare să, fie, să aibă o guvernanță deschisă. Și, asta, și spunând aceasta, mă refer și la întrebarea anterioară privind uh, Uh, proprietatea. Important este ca reglement, reglementatorii să poată să se ocupe de gu, uh, guvernanță și de asemenea să protejeze actorii. Uh, centrul de, informație, de informare nu trebuie să fie protejat de un anumit grup de dealeri s-ar putea să existe o, o guvernanță, să, fie, să existe un, un bord de administrare, etc. Există mai multe metode în care putem uh, uh, rezolva această problemă. În ceea ce privește gândurile pe care conaționalul meu le avea în urmă cu 18, 18 eh, luni, um, Cred că, oricare ar fi fost acestea, legea pe care a promovat-o el este una foarte bună. Vrem să o întărim, vrem să, să adăugăm excepțiile la acea lege. Cred că considera că acest centru de informare să fie, trebuie să fie plasat într-o anumită țară, într-un anumit oraș, însă acum ne gândim la renunțarea la aceste specificații geografice. În ceea ce privește swap pe risc de credit, cred că avem nevoie serie de caracteristici suplimentare. Cum pot fi acestea folosite pentru manipularea pieței? Ar putea fi o... s-ar putea uh, vorbi despre state sau companii care folosesc aceste riscuri, swap-uri pe risc de credit. În Statele Unite ale Americii încercăm ca reglementatorii pieței să poată uh, practic contracara și uh, gestiona orice fel de manipulare și de asemenea să limiteze uh, valoarea posesiunilor. Nu știu cum ar putea funcționa asta în practică, însă în orice caz noi încercăm uh, să respectăm absolut uh, să, să respectăm libertatea pe piață și tocmai de aceea reglementarea este una dificilă. Însă eh, știm clar că piața trebuie să fie protejată de manipulare, trebuie să stabilim anumite autorități care să se ocupe de limitarea, limitarea posesiunilor. Cred că m-am referit la toate întrebările, dar poate au mai existat și altele toate limitele privind pozițiile pe care le vorbiți, uh, despre care vorbiți, sunt uh, practic uh, deloc fixe, sunt stabilite pe parcurs, nu? Și poate un alt lucru la care nu ați răspuns este cel privind specularea și cele 600 de trilioane. Da, și de asemenea mai exista o întrebare cu privire la cât de multă transparență e necesară. Din anii 30, produsele de bază și produsele agricole sunt vândute pornind de la o anumită formulă, ne, adică cumpărăm produse produsele, există anumite cifre fixe pe care toată lumea le cunoaște. Există o autoritate, o comisie care se ocupă de publicarea acestor date. Însă <clears throat> De asemenea, am delegat o mulțime din puterea aceasta de, de reglementare diferitelor autorități din Statele Unite. În ceea ce privește cele 600 de trilioane, nu știu cât la sută din această sumă e reprezentată de specule. Nimeni nu cred că știu, știe. În orice caz, această piață este un, un fel de întuneric prin care care trebuie să fie practic eliminat. Trebuie să aducem transparență pentru a putea răspunde tuturor întrebărilor pe care le-ați, le pus. Da, știm că uh, speculatorii au un rol pe această piață, însă nu știm în ce măsură au un rol. Măsura în care reglementăm această piață uh, rămâne de stabilit. În orice caz, în momentul de față, toți uh, Uh, contribuabilii, uh, chiar și cele mai uh, mici companii din întreaga lume sunt implicate în acea, pe această piață. Însă, cred că am putea să aducem transparență în această piață, am putea, prin intermediul diferitelor instrumente ex, de informatice. Avem astfel de instrumente folosite deja în ceea ce privește produsele și contractele la termen. Prin urmare, s-ar putea ca aceste această piață de asemenea să poată beneficia de, ur- de pe urma beneficiilor acestor uh, tipuri de reglementări. Aileen, mai întâi de toate o întrebare filozofică. Menționați faptul că reforma de reglementare este în curs, însă de asemenea Wall Street încearcă să obțină excepții uh, și nu știu dacă sunt neapărat la fel de optimistă ca dumneavoastră. Uh, Wall Street-ul a cheltuit 300 de, 344 de milioane de euro în lobby și, de asemenea, 42 de milioane de dolari în donații făcute diferitelor uh, persoane care fac parte din diferitele comisii. Însă să vă întreb o, câte ceva despre swapurile pe risc de credit. Credeți că tranzacțiile naked ar trebui să fie eliminate și de asemenea există reglementări cu privire la băncile, numărul mic de bănci care sunt uh, implicate în aceste tranzacții. Spuneați că există un conflict de interes uh, spuneați că este normal ca băncile de investiții să domine această piață. Aceste bănci, se, bineînțeles, fac tranzacții și, de asemenea, reglementează într-un fel. Uh, și ați uh, dori să comentați uh, toată acțiunea Departamentului de Justiție pe această temă. Vă mulțumesc. La même question, Mulțumesc. Aveam aceeași întrebare ca și Arlin și anume importanța fondurilor cheltuite de către sectorul financiar, o cifră de 4 miliarde în 10 ani. Bineînțeles că fiecare are propria concepție a democrației, însă există destul de multe probleme legate și de realitatea acestor cifre. Am trei, trei întrebări. Prima, aici, în Europa, de când am introdus un plan de susținere a băncilor, nu s-a făcut mare lucru. Nu mai mult decât dumneavoastră, însă am făcut un, un lucru. Am, am făcut pași înainte pe pachetul supraveghere. Dacă privim situația din Statele Unite, nu veniți de la același punct de plecare, însă ceea ce Nancy Pelosi numește o farfurie cu spaghetti este încă acolo. Cum vreți să rezolvați problema cu uh, această farfurie de spaghetti care este situația din America? cum priviți ultimele propuneri ale președintelui Obama în legătură cu angajamentele luate la G20, pentru că agenda G20 a fost elaborată împreună cu uh, de ambele părți ale Atlanticului. Și atunci când G20 a cerut o consolidare a fondurilor proprii, aceasta nu a fost o surpriză nici pentru trezoreria americană, nici pentru Europa. Acest pachet uh, reprezintă însă o întoarcere cu 180 de grade. Înseamnă că considerați că acest lucru nu trebuie pus pe agenda comună sau despre ce este vorba? Și a treia întrebare, produsele SDS, acceptați nu vă gândiți că ar fi util sau indispensabil să existe la scara Uniunii Europene și în special o, uh, la nivelul zonei euro o, uh, un centru de compensare pentru, cele, uh, pentru swap-urile pe risc de credit. Nu cumva Uh, credeți că dumneavoastră sunteți singurii care dețineți informații în legătură cu funcționarea acestei piețe. Cum vedeți introducerea și eficiența introducerea unei camere de compensare în Europa și în ce condiții ați accepta să dați informații în legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe piața swapurilor pe disc de credit din America? Um, I, thank both members. Le mulțumesc ambilor membri pentru întrebări, în special uh, mulțumesc pentru întrebarea de factură filosofică. Poate că natura mea este una optimistă, fiicele mele se află în sală și, și pot confirma lucrul acesta. Cred că trăim în aceste democrații și fiecare are dreptul să-și spună cuvântul și Wall Street-ul are dreptul să-și spună părerea. C'est le pot de fer contre le pot de terre, hein? Este o competiție incorrectă, nu? Uh, se poate spune că toată lumea are acces la congresmeni, când pe de o parte există băncii de, de, de investiții și pe de altă parte cetățenii. Da, într-adevăr, doamna deputată are, într-o oarecare măsură, dreptate. Wall Street-ul dispune de resurse pentru a-și susține poziția și... Uh, dar uh, noi uh, noi, cei de la TFTC și, de asemenea, președintele Obama, accentuăm faptul că Wall Street-ul a înșelat nu doar Statele Unite ale Americii sau administrația americană, ci întreaga uh, lume. Și uh, congresul nostru cred că a înțeles deja lucrul acesta. Poate că nu vom atinge toate obiectivele președintele, și uh, mai mult cu sig- ca sigur nu vom atinge toate obiectivele pe care eu personal le-am stabilit. Însă cred că vom face un pas înainte în ceea ce privește limitarea riscului în, pe această piață a derivatelor. Însă, e drept, pot fi considerat un optimist. În ceea ce privește detaliile acum, când vine vorba de swapurile pe risc de credit, cred că avem nevoie de un pachet puternic. Un pachet care să reglementeze dealerii, un pachet care să ceară transparența nu doar a centrelor de informare, ci și a dealerilor. Publicul trebuie să aibă acces la aceste uh, informații și, în plus, trebuie să acordăm uh, autorităților posibilitatea de a observa ce se întâmplă pe piață. Nu știu dacă s-ar putea să ajungem la o interzicere a swapurilor pe risc de credit. Nu știu cine ar reuși lucrul acesta. Când vine vorba despre swapurile pe risc de credit naked, care este conceptul acestuia, uh, acesta al uh, interesului asigurat? Hai să, haideți să ne gândim la ce s-a întâmplat în trecut. Nu puteam să asigurăm uh, vasele decât uh, acelea care proveneau din Anglia secolului XVIII. Ei, uh, să trecem acum la speculatori, la rolul acestor speculatori pe piața financiară. Speculatorii există încă din timpul regelui George. Uh, Însă speculatorii există și lucrul acesta l-am înțeles, iar noi în Statele Unite ale Americii încercăm acum să obținem informațiile, să ne asigurăm că reglement, reglementatorii le dețin, să aducem transparență în tranzacții, astfel încât publicul să vadă tranzacțiile care se uh, realizează și, de asemenea, le oferim comisiilor și autorităților posibilitatea de a reglementa tot ceea ce se întâmplă pe piață. Însă nu vorbim despre o interzicere a vreunuia dintre uh, instrumentele derivate. Bineînțeles, nu pot uh, comenta niciun fel de investigație a Departamentului de, pentru Justiție. Uh, Dacă domnul mi-ar oferi o, un răspuns, nu ar trebui să pun o, din nou întrebarea. Care era întrebarea mea? Credeți că există un conflict de interes între băncile de investiții care care operează pe această piață a swapurilor pe risc de credit și în același timp o operează. Îmi cer scuze, nu mai reușesc să-mi citesc notele, notițele. Uh, Uh, când vine vorba de concentrări pe piața financiară, indiferent de locul în care se realizează această concentrare, fie pe Wall Street, fie aici în Europa, tot acesta reprezintă o problemă o problemă pentru contribuabili care s-ar putea să fie nevoiți să rezolve situațiile limite cu care se confruntă aceste, aceste instituții. Însă mai există un risc și anume prețul, stabilirea prețului pe piață nu este un proces suficient de eficient. Și tocmai de aceea eu susțin că aceste uh, tranzacții trebuie să devină transparente, pentru că astfel am trece de la o piață foarte concentrată la o piață în care acționează publicul, de asemenea. Vor exista foarte mulți, uh, multe entități care pot să, să aibă acces la această piață. În momentul de față lucrul acesta nu se poate, în special pe piața swapurilor pe, eh, pe risc de credit există o mare concentrare. Un alt punct important este cel al centrelor, de informare care depind de dealerii financiari atunci când vine vorba de stabilirea prețurilor swapurilor pe risc de credit. Nu încercam să evit a răspunde la această întrebare, ci uh, Uh, și asta tocmai pentru că uh, problema concentrării mă preocupă. Mă întrebați ceva despre președintele Obama și uh, G, întâlnirea 20. Eu vorbeam despre faptul că toate cele stabilite la Pittsburgh anul trecut, în ceea ce privește contractele la termen pentru produsele de bază, sunt foarte importante pentru administrația americană. Am decis că va exista, va exista o compensare centrală, vor uh, exista de asemenea reglementări, asta în ciuda faptului că există mulți dintre deputați, um, deputații americani, congresmenii americani care se opun acestei, acestui tip de reglementări. Nu vorbesc despre directiva privind uh, fondurile speculative pentru că aceasta nu intră în domeniul meu de competență. Credeți că este necesară crearea unui uh, centru de informare în Europa? Când vine vorba de centrele de informare, cred că este important uh, să ne asigurăm că reglementatorii din America, din Europa, din Asia pot accesa informațiile din centrele de informare, indiferent unde s-ar afla acestea. Dacă vom organiza, vom uh, crea un centru de informare în Europa, unul în Statele Unite ale Americii, trebuie să ne asigurăm că cei din SUA pot vedea informațiile din Europa și viceversa. Uh, dacă uh, chiar dacă stabilim acest mandat geografic, trebuie să ne asigurăm că va exista transfer de informații între centrele de informare, pentru că băncile mari uh, vor avea cu siguranță activități și în alte zone europene. Nu cred, prin urmare, că crearea unui centru de informare într-un anumit stat european va duce neapărat la rezultatele pe care le scontați. În Statele Unite ale Americii am discutat foarte mult acel, acea bază, acea arhivă uh, Uh, privind uh, swapurile pe vis de credit. credit. Această uh, arhivă nu este în momentul de față reglementare, reglementată. Reglementatorul este o, un centru de inf- informare, însă în mod interesant nu avem autoritatea necesară pentru a obține informațiile de la acest uh, centru de informare. Trebuie să folosim somațiile, ceea ce nu este cea mai ușoară pro- procedură. Vă mulțumesc. Pascal Campa. Yes. Mulțumesc, aș dori să fac o propunere să limităm poziția ocupată de instrumentele derivate. Această regulă funcționează pe anumite piețe din Statele Unite, cum ar fi soia și porumbul. Puteți să ne spuneți despre cum ar putea funcționa o asemenea limitare, ce autoritate poate să ia decizia Uh, în acest, uh, pentru a extinde această decizie. Vă mulțumesc. Catherine, mulțumesc Sharon și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru deschiderea și transparența discursului de astăzi. Unii spun că învățăm din greșeli. Uh, mă întreb dacă puteți ne puteți spune dacă s-a schimbat opinia pe Wall Street în legătură cu atitudinea uh, față de riscul extrem. De asemenea, uh, încă nu suntem aproape de un acord în legătură cu reguli universale de contabilitate. Care este opinia dumneavoastră în acest sens? În ceea ce privește uh, limitarea poziției, ne-am exercitat deja autoritatea și comisia noastră, CFTC, a avut uh, uh, atribuții în ceea ce privește posesia de contracte la termen în produse agricole. Aceste limite sunt uh, fixate pe an de obicei, pe anumite produse limitate Ehm, și trebuie să ne, pentru a ne asigura că va exista o uh, diversitate de actori pe piață. Ehm, în, în ceea ce privește swapurile pe risc de credit, anticipăm uh, anumite reguli care vor fi scrise de această comisie care să permită Uh, înaintarea uh, pe toate aceste instrumente derivate. Există uh, și anumite alte produse put nu s-a hotărât însă felul în care vom putea avansa și Congresul are o autoritate delegată în acest sens. În ceea ce privește cultura pe Wall Street, uh, nu știu ce să vă spun. Aș spera că s-a schimbat ceva uh, din cei 18 ani pe care i-am uh, petrecut pe Wall Street, pot să vă spun că oamenii de acolo sunt profesioniști, însă nu sunt infailibili a greși este uman și cultura de pe Wall Street este motivată de profit. Există datorii față de acționare să crească profiturile și să își maximizeze și salariile proprii. Eu acum răspund față de contribuabil și față de public. Însă este o datorie diferită pe care o au cei de pe Wall Street față de acționari. Nu cred că trebuie să uh, ne uităm la stabilitatea de acum și să spunem că riscul a dispărut. Cred că există în continuare risc în sistem. Uh, standardele de contabilitate sunt uh, sub responsabilitatea colegei mele, Mary Shapiro, însă cred că mai este un drum lung de parcurs. Există și alte organisme care uh, Uh, conlucrează, pentru că avem nevoie de aceste standarde comune de contabilitate. Mulțumesc. Doamna Podimata și după aceea Vicky. Vă mulțumesc, doamna președinte, și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și pentru răspunsuri. Prima întrebare. Urmărim cu mult interes dezbaterea din Statele Unite și crearea unei agenții pentru protecția consumatorului. Nu știu dacă am pierdut ceva pentru că am întârziat, dar a, ni s-a părut un, o idee foarte interesantă care transmite un mesaj foarte puternic contribuabililor că interesele lor sunt avute în vedere foarte serios și că interesele contribuabililor sunt în centrul dezbaterilor și discuțiilor pentru o reglementare și supraveghere a piețelor financiare. Puteți să ne dați câteva detalii în legătură cu această idee? Cum credeți că ar putea funcționa o asemenea agenție de protecție a consumatorului și un, care este situația actuală? Există încă vreo posibilitate reală să se creeze o agenție independentă pentru protecția consumatorului? A doua întrebare, ați menționat că instrumentele derivate au avut un rol în situația actuală din Grecia și se discută Uh, și rolul jucat de swapurile pe risc de credit. Există multe puncte de vedere și opinii. Pe de o parte, Grecia și nu doar Grecia, uh, există și o scrisoare din partea doamnei cancelar Merkel, președintele lui Sarkozy, uh, premierului Greciei și președintelui Eurozon, care au cerut reguli clare pentru swapurile pe risc de credit, care ar duce la o uh, interzicere totală a acelor uh, swapuri pe risc de credit pure. Uh, care ar fi opinia dumneavoastră în acest sens? Credeți că uh, un asemenea swap pe risc de credit pur este o opțiune atunci când vorbim despre insolven, insol, insolvabilitate? Mulțumesc, Vicky. Uh, vă mulțumesc, este foarte util că sunteți aici pentru că întotdeauna vorbim despre piețele globale și de o abordare coordonată la nivel global. Săptămâna aceasta s-a făcut un studiu în legătură cu centrele financiare majore din lume. Londra și New York uh, au fost uh, la egalitate. Însă în următoarele 10 centre nu mai era niciun uh, oraș european. Eu sunt britanică, așa încât haideți să ne gândim la centrele financiare majore. Ce faceți pentru a dialoga cu centrele din afara Uniunii Europene și din afara Statelor Unite. Cred că uh, analogia pe care ați făcut-o uh, în legătură cu riscurile de credit și asigurare este o analogie foarte utilă ca și un produs de asigurare, este foarte dificil dacă cumperi un risc de asigurare. Dacă spui că am nevoie de asigurare împotriva unui risc, să fii și vânzătorul acestui produs. Dacă eu aș tranzacționa cu o companie din Grecia și aș organiza vacanțe în Grecia, poate aș dori să cumpăr o asigurare împotriva falimentului întregii țări. Însă riscul pentru vânzătorul acestei asigurării ar fi foarte diferit. Uh, Wall Street a dezamăgit publicul și s-a dezamăgit și pe sine. Din ceea ce aud eu din partea instituțiilor financiare majore este că se vorbește foarte mult despre găsirea unei soluții. Nu doar că instituțiile cer excepții pentru ele însele, ci și pe client, pentru clienților. Nu putem spune că toată lumea cere o excepție. La mine, lobbyiștii fac uh, apel să se uh, uh, ex, să se includă excepții pentru clienții corporatiști. Există o problemă cu uh, casele de compensare și numărul acestora în Uniunea Europeană s-ar putea duce la o fragmentare a pieței. Dacă vor exista case de compensare, uh, pe de o parte ar putea reduce concentrarea, însă ar putea să apară riscuri la interfețele între acestea. Nu este chiar atât de simplu să spui că este nevoie de o casă de compensare europeană și una americană. avem o anumită experiență și în legătură cu comentariul pe care l-ați făcut în ceea ce privește schimburile și transparența, o scăderea riscului și prețuri mai bune. Uh, în legislația anterioară s-a lucrat foarte mult pe MIFID pentru a se aduce concurență în schimburi și pentru a reduce riscurile Însă toate acestea au avut un preț. Au existat însă și mesaje care nu au fost la fel de pozitive în ultima vreme. Uh, nu înseamnă neapărat că transparența duce la prețuri mai bune. Trebuie să existe și concurență. Acestea au fost mai degrabă niște comentarii și nu întrebări. Nu, dacă cumva nu vă răspund la unele din întrebări, din întrebări vă rog să-mi reamintiți. În legătură cu protecție, Agenția pentru Protecția Consumatorului. Mi se pare foarte important ca în Statele Unite să protejăm mai bine consumatorii. Uh, produsele derivate au uh, fost o parte a criză, dar în America o problemă a fost și felul în care se vindeau ipoteci, produsele ipotecare. Uh, reprezentantul Senatului a uh, preluat ideea acestei agenții și în pachetul pentru Senat uh, acesta este încă în negocieri. Este important să existe, o anumite, să existe un anumit nivel de independență. Însă eșecul a avut în interiorul reglementării bancare și ne întrebăm dacă nu cumva există o anumită tensiune acolo uh, nu cumva, dacă se are în vedere protejarea mai degrabă a capitalului bancar decât al capitalului publicului. Nu am fost implicat îndeaproape în această inițiativă, însă eu sunt unul dintre cei care crede că trebuie să facem acest lucru. Însă uh, au existat uh, foarte multe proteste, în special din partea băncilor comerciale. În ceea ce privește swapurile pe risc de credit, s-au pus uh, o serie de întrebări. Mie mi se pare că este crucial să existe o reformă largă și în același fel ca și pe toate celelalte produse derivate. Am citit scrisoarea respectivă, însă mi se pare că toți reglementatorii au uh, atribuția de, prote- de a proteja împotriva uh, manipulării. În ceea ce privește interdicția uh, sau pe disc de credit pure, uh, nu știu dacă se poate face acest lucru, însă chiar dacă am putea să facem acest lucru, speculatorii fac parte din piață. Este foarte dificil chiar să definești atunci când un acoperitor devine de fapt un speculator. Trebuie să avem reguli foarte clare în ceea ce privește manipularea, manipularea pieței Însă mi se pare că aceste swap-uri pe risc de credit trebuie să fie bazate pe transparență. S-a menționat sistemul MIFID. Cunosc uh, ceea ce s-a întâmplat aici cu câțiva ani în urmă. Mă bucur că uh, veți rediscuta acest subiect mai târziu în acest an, pentru că instrumentele derivate pot să fie introduse în uh, sistemul de tranzacționare centralizat atunci s-ar putea crea un, o referință de preț uh, și s-ar scădea riscul pe cealaltă jumătate a pieței. În legătură cu swapurile pe risc de credit, acestea sunt în majoritatea lor standardizate în, la nivel național, la nivelul unor companii. Însă, în orice caz, uh, Pachetul este unul bun. Ați întrebat în legătură cu coordonarea globală. Am făcut uh, mult. Uh, Jackie Mason de la biroul nostru am uh, avut o întrunire cu 20 de națiuni, Japonia, India, Mexic și am dezbătut problema reglementării. Nu vreau să las pe din afară China, însă am discutat cu toții, majoritatea lumii are, stă cu ochii pe Europa și pe Statele Unite. Dacă noi nu facem acest lucru, reglementarea nu va avea loc în altă parte. Dacă reușim să introducem o reglementare, vom putea să influențăm foarte mult celelalte state. În legătură cu casele de compensare, nu cred că trebuie să existe o localizare geografică. Există o casă de compensare majoră în Londra. Noi avem un dialog bun cu ei din Statele Unite. Atâta timp cât este bine reglementată și informația este disponibilă, pentru că noi în Statele Unite trebuie să avem acces uh, la această casă de compensare, fie că va fi la Londra sau la Paris Cred că un mandat geografic ar duce la creșterea riscului și nu l-ar scădea. Însă trebuie să ne asigurăm oricum că această casă de compensare a fost bine reglementată și că noi avem acces la informații. Vă mulțumesc. Vicky, mai vroiai să faci o remarcă? Sunteți de acord că atunci când cumperi uh, asigurări, și ai un profil de risc diferit uh, față de cei care vând o un asemenea produs, schimbă situația. Da? Trebuie să existe o autoritate clară a reglementatorului să stabilească uh, uh, standarde clare pentru banca care vinde un swap pe risc de credit și industria care emite Însă este un risc discontinu. Deci pe partea de vânzare, standardele de capital trebuie să fie avute în vedere. Pe partea de cumpărare trebuie să fim atenți ca standardele de capital să nu permită băncilor care cumpără swapurile pe risc de credit să cumpere atât de mult încât să își scadă prea mult eh, capitalul. Cred că AIG își împrumuta numele multelor, multor bănci din sistemul Basel II. Cred că aceasta a fost o lecție uh, foarte grea pe care uh, Comitetul de la Basel a învățat-o pentru a uh, reglementa în viitor folosirea numelui unei companii în tranzacții. Then Sven. Anthony și apoi Sven. Mulțumesc. Vă împărtășesc opinia că transparența este vitală și că e necesară ca punct de plecare pentru a putea face orice altceva. Însă problema cu speculația este că poți să și pierzi jocul. Iar dacă pierzi, nu ești singurul care pierde, pentru că sunt și alții în economia reală care pierd. Uh, traderii de pe piața financiară au uh, relații cu cei din afara pieței și uh, poate exista foarte multă volatilitate în acest sens. În ceea ce privește, de exemplu, piața agricolă, pot să existe anumiți traderi aici care nu controlează toate mișcările Așadar, economia financiară și economia reală pot fi aliniate. Există și o diferență mare între riscurile uh, asumate de cei uh, care se află în interiorul jocului și cei din afara uh, lui. Cred că riscurile sunt disproporționate și ar trebui cumva aliniate și trebuie să ne asigurăm așadar că în anumite piețe există legături între derivate și produse reale, între garanții și produsele garantate ar trebui să existe uh, limite de comercializare pe termen uh, scurt pentru anumite tranzacții, iar dacă există anumite taxe pe tranzacțiile financiare, uh, poate acestea ar putea să-și aducă contribuția la uh, o supraevaluare, uh, o supraestimare a pieței. Am și eu câteva întrebări. La început am fost surprins că spuneați că ar fi dificil să interzicem anumite produse, dar, pe de altă parte, sunteți optimist atunci când vine vorba de limitarea dimensiunii anumitor poziții. Prin urmare, am anumite confuzii. Sunteți optimiști în legătură cu un subiect și mai puțin optimist în legătură cu celălalt puteți să explicați puțin poziția dumneavoastră aici? Și apoi o a doua întrebare și vă rog să fiți cât se poate de sincer. Există zone în care practica de reglementare sau de supraveghere în Europa sau în anumite state membre ale Europei va face uh, activitatea în Statele Unite mai dificilă? Prin urmare, în ce domenii se folosesc argumente Statele Unite, conform cărora, datorită concurenței din partea Europei, uh, vă este mai greu să găsiți uh, noi reglementări sau practici de supraveghere mai stricte? Și, în al treilea rând, dacă ne gândim la situația mondială, din punctul dumneavoastră de vedere, uh, ce pârghii uh, se află în mâinile Statelor Unite sau ale Europei uh, pentru a uh, face mai atractiv pentru statele membre procesul de consolidare a practicilor de reglementare și supraveghere care există în aceste state. Vorbim despre nevoia de armonizare globală sau de măcar o mai bună cooperare la nivel mondial, dar Oare asta n-ar putea duce la uh, un nivel extrem de scăzut de reglementare și supraveghere? Prin urmare, ce măsurile unite și de către Uniunea Europeană, uh, fără însă a intra într-un protecționism strict, însă care să ducă la stimulente puternice pentru statele terțe ca acestea să-și consolideze practicile de uh, reglementare și de supraveghere. Acestea sunt așadar întrebările mele. Voi începe poate cu ultimele întrebări, pentru că la acestea am răspuns imediat în minte. Există întotdeauna o provocare atunci când uh, Statele Unite și Uniunea Europeană vor să se alinieze, uh, însă principalele pârghii pe care le avem sunt următoarele. Uh, firmele financiare mondiale care sunt reglementate uh, într-o manieră americană sau europeană. Altfel spus, marile uh, instituții financiare trebuie să facă parte dintr-un grup consolidat. Adesea, reglementatorii um, se axează doar pe afiliați individuali și Poate un funcționar de la o bancă importantă ar putea spune pur și simplu mă interesează un, uh, o altă persoană care nu este afiliată și vorbim până la urmă despre un arbitraj aici. Dar regulile ar trebui să se aplice grupului. În ceea ce vrește aceste 14 mari instrumente financiare sau maxim 20-30 să spunem. Uh, o altă pârghie este accesul la investitori. Uh, pe piața bunurilor noastre întotdeauna s-a pus problema bunurilor, uh, produselor uh, agricole și au fost atent studiate aceste zone în Kansas, în Kansas, de exemplu, există o foarte bună reglementare și supraveghere a produselor agricole, însă trebuie să existe o mai bună cooperare, e clar, între Statele Unite și Europa au fost membri ai Congresului care spuneau la un moment dat uh, uh, dacă implementăm astfel de norme în uh, SUA, toți vor migra spre Londra sau spre Uniunea Europeană. Însă, de fapt, ar trebui să spunem că ne confruntăm cu toții cu aceeași problemă și trebuie să o soluționăm împreună. Actorii financiari ar dori să aibă încă niște resurse în sistem și nu vor neapărat să-și mute afacerile într-o altă parte. În ceea ce privește uh, CDS-urile, Există și legea confidențialității care restricționează accesul la informații pentru reglementatori, însă până la urmă în coordonarea între Uniunea Europeană și SUA este foarte bună. În ceea ce privește um, interzicerile, uh, ei bine, cred că important este să înțelegem clar ce înseamnă o acoperire a riscului și ceea ce înseamnă o speculare a sa. Dacă vorbim despre uh, CDS-uri descoperite, ei bine, cred că aceste limite nu reprezintă neapărat soluția perfectă, însă uh, sunt mai ușor de gestionat de către autorități, de către reglementatori. Și apoi întrebarea cheie adresată a fost legată de importanța transparenței, uh, dar chiar și așa uh, se menționa problema uh, speculatorilor pe piață. Ei bine, Cred că aveți dreptate că există în continuare mult risc care este externalizat. Este un risc externalizat către uh, public, um, de exemplu la nivel de AIG. Însă se încearcă reducerea riscurilor atunci când se vizează marile instituții financiare și uh, putem face asta prin intermediul acestor case de compensare pentru ca acestea să fie mai protejate împotriva unui eșec, pentru că au la dispoziție mai mult capital. Dar asta înseamnă că până la urmă utilizatorii finali pot să vină să spună că nu doresc capital suplimentar pentru aceste instituții financiare și aici intrăm într-un uh, proces dificil uh, cu care se confruntă um, legiferatorii. Și aceasta că vorbim despre CDS-uri sau despre produsele agricole, um, e bine, la noi uh, există o tendință uh, împotriva uh, manipulării și există și anumite autorități în acest sens. Și cred că cu asta am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Cred că ar trebui să vorbesc totuși mai pe înțeles vorbeam despre um, termenul corner squeeze, care înseamnă următoarele. Există o abundență de produs uh, din partea unei părți, dar uh, se furnizează doar o mică parte din aceste produse și asta afectează prețul lor. Poate vă aduceți aminte, acum câțiva ani, uh, Hunt Brothers au încercat uh, să manipuleze uh, piața și au creat o astfel, un astfel de fenomen în domeniul argintului. Pur și simplu au uh, uh crescut uh, mm, oferta de argint pe piață și am, au creat un astfel de fenomen. A existat și un fond speculativ numit uh, Ameron, care a produs exact uh, un astfel de uh, fenomen. Deci au existat anumite situații de-a lungul timpului de acest uh, timp. Deci vorbim practic de oferta unui produs fizic, a unui bun fizic de larg consum. Filip. Mă refer și eu la ceea ce spunea Sven în legătură cu interzicerea anumitor produse. Aș dori să mi extind dezbaterea dincolo de CDS-uri. Uh, pentru că atunci când vorbim despre interzicerea unor produse sau a unor practici, adesea uh, lucrurile trebuie privite din două unghiuri. Pe de o parte, avem pe cei care uh, spun că poverile sunt uh, mai mari în acest caz și că interzicerea e un lucru rău, pe când accesul liber e un lucru bun. Avem uh, anumite interdicții în ceea ce privește uh, industria alimentară pentru că nu dorim să, exist, să ne intoxicăm și nimeni nu consideră că e rău să procedăm uh, astfel. Există anumite interdicții în ceea ce privește construcțiile, trebuie să existe anumite interdicții și pe piața financiară, există în ceea ce privește activele toxice și așa mai departe. Însă e cred, greu să distingem între utilizarea diferitelor instrumente. Oare acest lucru este valabil pentru orice instrument financiar, uh, după părerea noastră? Pentru că ați petrecut 18 ani pe uh, Wall Street și probabil din acest punct de vedere vedeți lucrurile altfel. Așa, din perspectiva experienței dumneavoastră de 18 ani, considerați că există practici sau instrumente care pur și simplu ar trebui să dispară de pe piață pentru că uh, deocamdată destabilizează piața? Da, în 18 ani am văzut multe lucruri. Chiar și atunci când lucrurile erau practicate de profesioniști bine intenționați, uneori au existat uh, uh, întrebări în legătură cu dorințele clienților, în legătură cu anumite tranzacții de pe piață și așa mai departe. Însă nimic nu e nou până la urmă. Uh, Cred că în legătură cu CDS-urile, dumneavoastră aveți uh, dreptate. Pot uh, să vină unii să spună interziceți-le dar uh, din perspectivă practică, aceste riscuri pot fi exprimate altfel în valori mobiliare, de exemplu, sau în alte părți. Uh, putem uh, să uh, cumpărăm uh, asigurări pentru nave care nu sunt asigurate. De exemplu, aceasta ar fi o soluție. Dar în Statele Unite avem o abordare diferită, una pe care eu o susțin, și anume speculatorii și acesta vreau să spun, nu este un termen uh, uh, cu o conotație negativă în Statele Unite. Ei bine, haideți să ne gândim la situația în care un acoperitor uh, um, protejează pe cineva împotriva unui anume risc, să zicem, se vinde un produs într-un anumit stat uh, și pe de cealaltă parte a pieței apar uh, speculatorii sau investitorii. E rău atunci când aceștia manipulează piața, atunci când distorsionează piața. Și probabil despre asta se vorbește aici în Europa, despre distorsionarea pieții. Pentru că altfel uh, speculatorii nu reprezintă un element negativ. Și noi în Statele Unite avem uh, aceeași politică până la urmă. Promovăm uh, uh, o piață deschisă, competitivă, corectă uh, și luptăm împotriva manipulărilor și distorsiunilor pieței. Da, încercăm practic să facem distinția între investitori și speculatori. Ar trebui să revin. Da, v-aș fi recunoscător dacă ați face comentarii în legătură cu unul dintre aspectele pe care le-am ridicat, având în vedere faptul că piețele financiare în acest moment nu sunt foarte active. Dacă impunem o taxă asupra tranzacțiilor financiare, eh, poate nu rezolvăm situația. Însă aș dori să văd care este opinia dumneavoastră de cealaltă parte a Atlanticului, cum stau lucrurile. Pot ar trebui să reamintesc tuturor că nu uh, mă exprim în numele administrației Obama când primesc întrebări de genul acesta. Însă avem anumite taxe pentru tranzacții în Statele Unite, pentru uh, tranzacții de valori mobiliare, de exemplu, care au fost impuse de reglementatori. Deci aceste taxe există și au fost uh, recomandate uh, pentru anumite uh, instrumente derivate. Ele fac parte din sistemul nostru, din lumea valorilor mobiliare, au fost impuse de reglementatori și nu cred că ele sunt folosite pentru a limita piața. După părerea noastră, ele uh, sunt uh, Uh, folosite pentru a plăti prețul uh, reglementării. S-ar putea să existe și alte motive, însă cred că probabil ar trebui uh, stabilite niște taxe foarte mari dacă dorim să impunem anumite limitări pe piață. Dacă putem să acoperim reglementarea, practic acoperim costurile și aceasta este abordarea pe care am preluat-o în domeniul valorilor mobiliare. Înțeleg, mulțumim. Mai e cineva care dorește să revină? Pascal. Da, revin cu o întrebare suplimentară față de întrebarea mea anterioară. Vorbim despre o limitare a pozițiilor, dacă nu dorim să impunem anumite interdicții. Aveți anumite cifre în minte și ce fel de instrumente credeți că uh, pot fi folosite? Ce instrumente intenționați dumneavoastră să folosiți? Ei bine, nu avem cifre în minte, ci pur și simplu încercăm să uh, vedem care ar putea fi procesul uh, Um, în domeniul legislativ avem acest proces al delegării deja de 100 de ani în uh, sistemul legislativ și ne gândim cum să-l folosim în acest sens. În ceea ce privește produsele agricole, ne-am asigurat că există un număr divers de actori uh, pe piață. Uh, S-a găsit așadar o formulă pentru a se ne asigura că nimeni nu deține mai mult de 10% uh, până la un anumit nivel, după care procentul se schimbă. Dacă folosim 10%, practic există cel puțin 10 actori pe piață în acest domeniu. În ceea ce privește Comisia de Schimb și Comisia pentru Valori Mobiliare, s-a dorit delegarea acestor uh, competențe, dar în ceea ce privește CDS-urile trebuie să vedem exact cum um, putem proceda. Așadar, spuneți că există un proces dinamic până la urmă care se modifică în funcție de circumstanțe atunci când uh, există anumite resurse, vă axați pe ele și introduceți uh, un instrument uh, pe piață. Da, procesul legislativ este unul dinamic, e adevărat, și um, adesea regulamentele financiare au nevoie de o criză pentru a putea fi reformate. Prin urmare, reglementatorii trebuie să ia în considerare toate faptele, toate circumstanțele pentru a găsi instrumentul adecvat. Kay dorește să revină la microfon, deși și eu încerc să-mi pun propriile întrebări. Ok. Voi fi foarte succintă. E o întrebare legată de comunicarea între reglementatori și diversele uh, state. Ați văzut uh, vreo îmbunătățire în acest dialog atunci când solicitați, să zicem, informații de la o uh, casă de compensare din alte state, din Uniunea Europeană sau din alte colțuri ale lumii? Uh, putem spune clar că un caz precum AIG nu poate să mai survină? Bine, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, uh, n-aș putea să vă dau această asigurare, nu am schimbat uh, regulamentele, normele și cred că AIG a fost uh, reglementată ineficient, nu a existat regulament de corporație și dacă reforma de care vorbim ar trece, și am creat practic istorie, atunci uh, uh, ar exista capital, ar exista tot felul de uh, marjă de protecție și așa mai departe însă astăzi n-aș putea să vă dau uh, acest um, răspuns. Uh, suntem în plin proces de reformă. Și ați uh, avut o întrebare anterior în legătură cu comunicarea. Aceasta a fost pozitivă. Eu nu am dețin această funcție decât de 8 sau 9 luni, dar pot să vă spun că relațiile până acum au fost foarte bune. Toate aranjamentele în legătură cu casele de compensare, de exemplu, din Germania au funcționat foarte bine Există și un uh, memorandum de înțelegere cu EFSA. Nu vreau să las pe nimeni pe din afară, însă pot să spun că în general am avut niște aranjamente uh, foarte bune. Dar uh, nu știu dacă asta înseamnă că au existat îmbunătățiri. Pot să vă spun că ultimele 8-9 luni uh, au fost uh, bune. Mulțumim. Aș dori să vă întreb dacă n-ați putea să ne spuneți ceva în legătură cu posibilitățile uh, de compensare și uh, cu rolul lichidității și aceasta presupunând că nu există neapărat întotdeauna suficiente lichidități. Ați putea să ne spuneți cum stau lucrurile în bilateral, însă ce ați putea să ne spuneți și în legătură cu um, folosirea uh, derogărilor? Oare e posibil să existe asemenea structuri în ceea ce privește sarcinile de capital? Și apoi, dacă avem anumite uh, resurse limitate, uh, la nivel uh, mondial, oare acestea n-ar trebui considerate ca utilități și cum am putea găsi un preț corect pentru acestea? Toate aceste întrebări sunt uh, excelente. Cred că o parte a pieței poate fi compensată. Uh, mă gândesc cam la 75% din piață, care este suficient de standardizată pentru a putea fi compensată, însă există neapărat nevoia de lichidități pentru a parcurge acest proces, așa cum spunea și doamna președinte. Dacă există prețuri uh, transparente pentru public, atunci uh, depinde mai puțin uh, de comunitatea financiară pentru stabilirea prețurilor și mai puțin de piața lichidităților. Cred că reglementatorii au un rol de jucat aici atunci când uh, stabilesc exact ce poate fi compensat și ce nu. Rolul lor este să se asigure că uh, aceste case de compensare uh, uh, au suficiente lichidități. În Statele Unite spuneam că publicul ar trebui să aibă 30 de zile la dispoziție pentru a comenta în legătură cu mandatul acestor case de compensare. Cât privește Uh, aceste case de compensare, cred că acestea reprezintă o mai bună alternativă decât AIG, pentru că tot m-ați întrebat în legătură cu AIG. Aceste 14 instituții financiare mari funcționează ca și case de compensare, însă să nu uităm că uh, în anumite uh, sectoare de activitate, cea mai bună alternativă este să uh, luăm în considerare uh, acel procent de 75% din piață pentru scopuri de compensare. Eu nu cunosc nicio casă de compensare care să fi uh, dat faliment uh, în urma vreuna dintre crizele secolului uh, trecut. dar cred că ar trebui să existe o uh, autoritate care să reglementeze activitatea lor. În ultimii ani uh, am uh, ajuns la mult profit în cadrul acestor case de compensare, însă trebuie să ne asigurăm clar nu există un monopol care să presupună că pot să își uh, supraestimeze, uh, supraevalueze serviciile. Mulțumesc foarte mult. Cred că ați răspuns la toate întrebările noastre. Mai avem câteva minute la dispoziție. Nu știu dacă credeți că mai trebuie să ne spuneți ceva în legătură cu anumite aspecte asupra cărora nu au existat întrebări, însă cred că până la urmă v-am epuizat. Uh, nu, aș dori doar să mulțumesc uh, comisiei, să mulțumesc doamnei președinte, a fost o onoare pentru mine să mă aflu aici și um, dacă aveți nevoie de uh, sfaturi tehnice sau de altă natură, vă rog să ne comunicați acest lucru. Vă mulțumim foarte mult și dorim din nou să ne manifestăm aprecierea pentru dumneavoastră și pentru prezența noastră aici. Mulțumim! Um. Right, there will be a, a short interval of about five minutes before we... Luăm o pauză de 5 minute până când reluăm ședința. Mulțumesc.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 Right, if everybody could take their seats. V-aș ruga să luați loc pentru a putea continua ședința. Trecem la următorul punct uh, de pe ordinea de zi, însă, de fapt, înainte de a trece la audiere, ne întoarcem la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Nu am uh, făcut lucrul acesta la începutul ședinței noastre și cum acesta este regulamentul, v-aș uh, ruga să-mi expuneți comentariile dumneavoastră. Se pare că sunteți de acord cu ordinea de zi, prin urmare aceasta este adoptată atât pentru ziua de astăzi cât și pentru mâine. Vă mulțumesc! Trecem acum la audierea publică privind gestionarea transfrontalieră a crizelor în sistemul bancar. Avem uh, patru invitați. Aceștia vor uh, susține o prezentare care va dura cel mult 10 minute și mai apoi vom trece la un schimb de opinii. Dați-mi voie să-i prezint pe toți uh, invitații, să le mulțumesc pentru acceptarea acestei invitații. Le mulțumim că au venit aici alături de noi. Mai întâi de toate, Stanislav Clusa, care este președintele autorității poloneze de supraveghere financiară, Carmin Lamanda, care este vicepreședinte executiv și membru al uh, Comitetului de Gestionare UniCredit, Unicredit și este de asemenea uh, președintele, directorul uh, Agenției de Strategice Instituționale și de Reglementare a Unicredit, îl avem pe Dirk uh, Schönmacher, care este decanul uh, școlii financiare din Duisenberg și Rim Ayadi de la Fin USE. Tocmai am primit uh, o, o informația că o serie de documente vă sunt acum distribuite în orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Îmi cer scuze încă de pe acum că la un moment dat va trebui să plec din sală, însă mă voi întoarce. Mai întâi de toate, Stanislav are cuvântul. Good morning, ladies and gentlemen. I would like... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit uh, oportunitatea de a ține o prezentare cu privire la experiența și provocările cu care s-a confruntat autoritatea poloneză de supraveghere financiară. Mă voi referi în special la poverile cu care ne-am confruntat în acest context al crizei financiare. Știu că am un timp limitat la dispoziție, prin urmare voi fi concis, concis dacă vor exista întrebări. Uh, dacă vor exista comentarii, voi uh, oferi mai multe detalii, cel puțin în această parte a doua a audierii. Prezentarea mea se concentrează pe două aspecte. Mai întâi de toate, uh, împărtășirea, practic, consecințelor financiare a eșuării băncilor Uniunii Europene și, în al doilea rând, modul în care trebuie să uh, Um, să creăm din nou încrederea în acest uh, domeniu european bancar. Primul subiect reprezintă o provocare în sine, însă voi încerca să vă ofer uh, opiniile noastre cu privire la direcția înspre, în uh, care ar trebui să se îndrepte discuția. Mai întâi de toate, Cine trebuie să fie răspunzător pentru salvarea băncilor aflate în pericol? Această, această problemă este una foarte importantă pentru că criza cu care ne uh, confruntăm acum uh, trebuie să, fie, să poată fi pre, prevăzută pe viitor. Prin urmare, se pune întrebarea cine va plăti pentru următoarea criză și această întrebare este una, bineînțeles, importantă și asta deoarece criza în momentul de față a fost practic uh, Um, a fost practic înlăturată în parte datorită și cu ajutorul contribuabililor. Uh, contribuabilii sunt cei care au plătit pentru toate eșecurile reportate. Putem spune că contribuabilii vor fi întotdeauna printre actorii cei mai uh, uh, susceptibili de a fi obligați să plătească efectele unei viitoare crize. Tocmai de aceea această întrebare este cu atât mai importantă. Trecem la al doilea, a doua temă. Putem vedea un alt candidat care ar putea plăti pentru criză. Asta dacă ar fi să, ne, să luăm în calcul noile propuneri ale Comisiei Europene. Comisia Europeană su, sugerează folosirea subvențiilor în aceste cazuri. S-ar putea face, s-ar putea realiza salvarea printr-un transfer de active. Un transfer de active de la de la uh, stat din, prin subvenții înspre cei care au nevoie de aceste uh, fonduri. Însă asta ar însemna că costurile crizei ar putea fi trecute la creditori, la fondurile de garantare locală, la actorii minori, practic. Și, practic, aceștia ar fi cei care ar plăti pentru uh, eșecurile reportate la nivel mondial la nivel de sistem. Se pune astfel întrebarea cum ar putea această soluție să întrunească uh, ideile generale ale Uniunii Europene. Cred că, de asemenea, unele convenții și reguli comunitare ar fi, de asemenea, încălcate în cazul în care această soluție ar fi promovată. Însă, această soluție nu ar diminua, în orice caz, hazardul moral al instituțiilor financiare. Noi, în urma cercetărilor noastre, am ajuns la o a treia soluție și permiteți-mi astăzi să mă concentrez în special asupra acestei a, al treilea tip de soluție. Avem trei elemente aici foarte importante. Mai întâi de toate, se pune problema uh, reglementării uh, instituțiilor financiare importante pentru sistem, de asemenea gestionarea corectă a lichidităților și un al treilea punct este reprezentat de discuția cu privire la modul în care ar putea fi uh, create acele uh, scheme de garantare a depozitelor, a, depozitelor, astfel încât acestea să nu fie doar capabile a plăti pentru criză, ci, de asemenea, datorită compoziției lor, să fie capabile a preveni criza. Pentru că acestea ar putea, practic, uh, elimina uh, toate pericolele existente. Dacă trecem la slide-ul 2, uh, ne dăm seama că reglementarea clară a instituțiilor financiare importante este una esențială. Dacă vă gândiți la costurile salvării în 2008, vă dați seama că dacă în momentul de față nu există uh, niciun fel de soluții potrivite care să elimine, practic, uh, comportamentul actual al uh, instituțiilor financiare importante. Riscurile sunt enorme și, de asemenea, costurile ar putea fi uh, enorme. Și acum se pune problema rolului oferit statului. Statul trebuie să aibă capacitatea de a stabili reguli în funcție de dimensiunea uh, instituției financiare. De asemenea, statul trebuie să-și dea seama că câștigurile sunt uh, private, însă de asemenea, riscurile și pierderile sunt publice. De aceea, statul ar trebui să-și dea seama că trebuie să reacționeze cât mai rapid, cu putință, în cazul în care există probleme. se pune întrebarea uh, privind crearea unui set de criterii stabilite de stat, criterii care să garanteze practic uh, nominalizarea instituțiilor care sunt adecvate pentru obținerea fondurilor, uh, fondurilor de stat. A doua întrebare, a doua, al doilea aspect esențial este cel al lichidității. Este o temă pe care nu o discutăm neapărat în momentul de față, însă în uh, Polonia, spre exemplu, am introdus ca instrument de supraveghere patru norme de lichid, privind uh, lichiditatea. Aceste reg- reglementări nu sunt uh, incluse în niciun fel de act legislativ european, însă în Polonia considerăm că gestionarea uh, Uh, lichidităților este esențială. Avem anumite criterii pe care instituțiile financiare din Polonia, fie ele sucursale, fie final, uh, filiale, trebuie să le îndeplinească, asta pentru ca pe viitor să putem gestiona mai bine criza, dar, de asemenea, uh, astfel, acestea ne asigură, să, ne asigură posibilitatea de a preveni astfel de, de crize. Lichiditatea se referă la posibilitatea de a acoperi uh, pasivele. Avem aici uh, un exemplu și ne dăm seama că, din acest exemplu, că capitalul reprezintă doar un procent foarte, foarte mic din uh, bilanț. Toate celelalte sunt reprezentate de pasive. Pasivele sunt enorme în comparație cu capitalul. Prin urmare, lichid, lichid, lichiditățile ar putea asigura uh, acoperirea capitalului în cazul în care aceste lichidități ar exista. În uh, Polonia am introdus o serie de instrumente care au uh, drept rolul de a stabiliza și mai mult instituțiile, astfel încât acesta să supraviețuiască cel puțin 30 de zile în cazul în care ar uh, izbucni o nouă criză. Trecem la ultimul uh, grafic, care este foarte important. Uh, este vorba practic de, despre discuția pe care o purtăm acum în Uniunea Europeană cu privire la schemele de garantare. Acest, această diagramă face o comparație foarte bună. Vedem care este dimensiunea depozitelor în cele mai mari bănci europene și câte dintre aceste bănci s-au confruntat cu probleme în ultimii doi ani. și vedem că nu există scheme de garantare suficient de ample care să poată într-adevăr a, a rezolva uh, Uh, situații dificile în cazul în care s-ar ajunge la, din nou la o criză globală. Prin urmare, uh, esențial este să prevenim criza și, de asemenea, să gestionăm bine situația astfel încât să limităm hazardul moral al instituțiilor financiare care sunt active pe piață. Tocmai de aceea cred că în discuția privind uh, schemele de garantare a depozitelor trebuie să fie incluse elemente precum următorul. În ce măsură efectele unei crize financiare ar trebui să fie acoperite de diferite uh, instituții financiare, în special dacă aceste instituții financiare sunt uh, practic cei care dețin o serie de bănci care au se confruntă cu uh, un risc enorm. Pentru că dacă ar exista astfel de reglementări, atunci uh, poate că am putea limita mișcările instituțiilor financiare pe piață. Dacă s-ar crea o schemă de garantare a depozitelor la nivel comunitar, la nivelul pieței Uniunii Europene, cred că aceasta, în cazul în care ar avea o structură greșită, ar putea duce la uh, creșterea riscului pe ansamblu. De ce? Pentru că instituțiile financiare au o oarecare acoperire, însă ar juca în continuare și nu și-ar asuma uh, responsabilitatea pentru uh, riscurile asumate. Uh, Cred că cam atât pentru acum. Vom reveni la uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Cluzac. Acum are uh, cuvântul Carmin Lamanda. Sentite, repede. Eh, grazie intanto al Parlamento per avermi invitato, sono particolarmente onorato di questa opportunità. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Parlamentului pentru invitația pe care mi-a acordat-o. Dați-mi voie să uh, vă spun câte ceva despre experiența pe care am avut-o în Italia. Ne-am confruntat și noi cu uh, câteva situații dificile acolo. V-am uh, transmis câteva dintre slide-uri. Pornim de la premisa acum. Avem nevoie de o o reglementare cât se poate de puternică. Avem nevoie de supraveghere de înaltă calitate în toate statele membre, astfel încât să prevenim crizele, să le gestionăm cu costuri cât mai mici. Și acele state care au un sistem de supraveghere puternic ar trebui să aibă posibilitatea de a încheia acorduri care să nu ducă însă la uh, asumarea de către ele a riscurilor, a eșecurilor altor state. Dacă ne uităm la diferitele state, dacă ne uităm la mm, instituțiile bancare mari care operează în mai multe state, ne dăm seama că, pornind de la structurile existente, am putea, practic, uh, duce la un mai mare grad de integrare. De fapt, integrarea este necesară pe piața comună. Integrarea duce la stabilitate și se pare că până în momentul de față obiectivul a fost aten- atins. Noi, în Italia, am uh, încheiat un, uh, un acord cu Fondul Monetar Internațional pentru a obține lichidități în acele state în care eram uh, noi, cei de la Unicredit, Unicredit prezenți. Prin urmare, uh, e clar că nu vrem să ne întoarcem la protecționism, nu vrem să dăm înapoi, pentru că sistemul financiar european ar fi distrus dacă am face lucrul acesta. Uh, Comisia a făcut o serie de propuneri pentru îmbunătățirea supravegherii la nivel uh, european. Oricare ar fi calea pe care decidem să o urmăm, avem nevoie de o structură puternică care să ne ajute să prevenim crizele viitoare. Dezbaterea din Parlamentul European este una importantă pe care o urmăresc cu mare atenție. Ce înseamnă de fapt criza? o criză se confruntă, o bancă se confruntă cu criză în momentul în care nu mai există încredere în sistem. Prin urmare, nu mai există lichidități suficiente, resursele pur și simplu nu mai sunt disponibile. Asta înseamnă că ne confruntăm cu o criză a lichidităților. O criză o criză a lichidităților care duce practic băncile la a-și vinde activele astfel, astfel încât să obțină lichiditățile de care are nevoie. Însă această mișcare poate distruge practic banca și poate distruge piața pe ansamblu, ducând la o criză generală care afectează activele tuturor celorlaltor bănci. Ce se poate face în momentul acesta? Primul lucru pe care îl poți face în momentul în care există o criză de încredere este să te asiguri că autoritățile pot uh, interveni interveni. Consiliile de administrare trebuie să poată gestiona criza și să trezească din nou încrederea. Și acum, uh, practic, mă refer la cele spuse de antevorbitorul meu. În cazul în care există o manipulare a sistemului, în cazul în care se încearcă uh, trecerea responsabilității asupra unei alte țări, compania părinte care are încrederea autoritățile, autorității uh, poate fi capabilă să evite astfel de distorsiuni, distorsionări ale pieței. Prin urmare, noi ne dorim o, tocmai o astfel de autoritate care să poată face lucrul acesta. Să ne uităm la gestionarea uh, crizelor. Uh, stabilitatea financiară este necesară, trebuie să ne asigurăm că publicul are încredere în instituțiile bancare și, de asemenea, trebuie de, de asemenea să evităm, evităm uh, achitarea de către contribuabili a costurilor generate de criză. Dacă s-ar putea face lucrul acesta, atunci Uniunea Europeană ar putea, practic, uh, reuși să protejeze interesele actorilor. Și asta s-ar face, ar trebui să se facă fără ca acționarii să fie cei preferați în detrimentul celorlalți, celorlaltor de pe piață. În momentul de față, compania mamă este cea care acționează pe piață, pentru că compania pia, uh, mamă este cea care deține toate informațiile necesare pentru gestionarea crizei. Aceasta este, practic, uh, uh, compania care înțelege cel mai bine sistemul corporatist. Iar, iar comisia care um, guvernamentală sau comunitară care lucrează cu această uh, companie mamă va putea, practic, pe baza informațiilor primite de la aceasta din urmă, să gestioneze piața pe ansamblu. Experiențele pe care le-am avut noi au fost uh, bine diferite. Dar uh, Vorbeam acum despre gestionarea crizelor de către un singur grup, însă criza ar putea afecta mai multe grupuri. Nu vorbesc acum despre o criză sistemică, ci vorbesc despre evitarea, practic, situației în care o criză dintr-un grup bancar duce la apariția unor pro- uh, probleme și în cazul altor grupuri uh, bancare. Uh, pe termen mediu, în astfel de crize, ne confruntăm cu o criză a lichidităților. Băncile dispuneau de active pe care le-ar fi putut uh, vinde, banca însă, uh, piața însă nu era dispusă să accepte aceste active astfel încât să ofere lichiditățile necesare băncilor. De asemenea, autorităților, autoritățile nu dețineau toate prerogativele necesare pentru gestionarea crizei în acest uh, sistem și astfel ajungem practic la problema cu care ne confruntăm în moment. Dați-mi voie să spun uh, uh, următorul lucru. Dacă ne dorim pe o siguranță pe termen mediu, atunci atât sectorul public cât și cel uh, privat trebuie să participe la această, uh, la această gestionarea crizei. Avem nevoie de un organism la nivel paneuropean care să poată fi capabilă să, gestio- să poată fi capabilă a gestiona astfel de situații. Băncile pot, practic, uh, să înceapă a-și vinde activele, statele pot uh, injecta capital, de asemenea, astfel pe termen mediu avem uh, capital și astfel practic, băncile ar dispune de lichiditățile de care au nevoie pe termen mediu. Dar să luăm lucrurile pas cu pas. Dacă trecem de la lichiditate la insolvență, il costo, il costo della crisi. Atunci, bineînțeles, trebuie să acoperi și costurile crizei. două deci, cose. Abbiamo realizzato una struttura di vigilanza molto forte. Abbiamo aumentato... Așa încât am avea o structură mai puternică de supraveghere, instrumente puternice, dar în același timp un hazard moral mai ridicat. Și atunci când vorbim despre hazardul moral, în cazul băncilor, Eh, după părerea noastră, trebuie să existe doar o singură abordare. Cum poate să existe o salvare parțială, astfel încât să nu salvezi tot, ci doar părțile utile uh, actorii implicați critici. Nu toți sunt actori critici. Dacă se face o salvare uh, parțială, bineînțeles că apar anumite dificultăți, trebuie să fie privite caracteristicile băncii. În, într-o criză normală, dacă se poate spune așa, putem să privim celelalte părți ale industriei bancare, să analizăm criza în profunzime și să încercăm să găsim o soluție bună. Însă dacă este vorba de sectorul bancar, nu se poate face acest lucru pentru că dacă sectorul bancar paralizează milioane de familii din, uh, dintr-o dată nu mai pot să își folosească resursele. Avem așadar nevoie de un fel de instrument juridic care să păstreze băncile funcționale. O opțiune este să, ca operațiunile să continue pentru unii, unele părți implicate, unii actori Însă, alți eh, actori care au intrat în contracte mai riscante să aibă o continuare doar pentru 70% sau 80% din operațiuni pentru o persoană, pentru o perioadă dată, până când situația se clarifică eh, și se hotărăște ce trebuie salvat și ce nu. o formulă contractuală de delegare a responsabilităților ar putea să dea uh, posibilitatea reprezentanților actorilor implicați să uh, se întâlnească cu guvernele și să examineze situația globală și să decidă asupra uh, căi, căi de soluționare și uh, voi participa uh, la dezbaterea care va urma. Aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lamanda. Acum îi dau cuvântul domnului Schoenmacher. Mulțumesc, domnule președinte, că m-ați invitat astăzi. Uh, felicit Comisia Econ pentru că a abordat acest punct foarte important. Am patru întrebări. pe care, patru chestiuni pe care vreau să le discut și uh, subliniez că uh, munca în legătură cu gestionarea transfrontalieră a crizelor este foarte importantă pentru a ajunge la un uh, cadru comun. Care sunt provocările? Uh, care este hazardul moral? După aceea, finanțarea menționată deja de colegii mei, care este problema cheie și în final cum trebuie să arate un cadru global. Pentru a trece la prima chestiune, sistemul bancar transfrontalier. Înainte de criză exista o trilemă financiară existau trei obiective, financiară, stabilitatea financiară global, globală, autoritățile naționale și băncile transfrontaliere. Acestea trei uh, nu uh, pot coexista, pot exista doar două dintre trei în același timp. Doar două obiective pot să fie atinse în același timp. Trebuie să renunțăm la unul dintre ele. Și sub, aș sublinia că status quo-ul în piața internă, adică integrare, dar și autorități naționale, status quo-ul așadar nu este o opțiune pentru viitor. Trebuie să hotărâm dacă vrem mai multe uniune sau mai puțin, mai puțină. Presupun că toți am dori să avem o stabilitate financiară globală Alegerea este dacă va, vom avea bănci transfrontaliere. Am auzit că uh, se vorbea despre uh, filiale și că o filială are propria sa identitate și că de fapt nu mai este vorba de o bancă transfrontalieră, ci doar o colecție de bă- o adunare de bănci și Asta ar însemna sfârșitul pieței unice în domeniul bancar sau să trecem de la uh, autoritate națională spre o autoritate europeană. Sau asigurăm supravegherea, asigurarea depunerilor și uh, împărtășirea poverilor. Bineînțeles că uh, toții sunt, cu toții suntem îngrijorați că uh, Eh, contribuabilii au subscris eh, actuala, eh, actualul program de prevenire a crizei. Trebuie să facem ceva în acest sens, să, cum putem să consolidăm dis, disciplina pe piață. Cred că există două lucruri. În primul rând să reducem probabilitatea unui eșec ca băncile să nu falimenteze atât de ușor să avem o rată de îndatorare, un uh, lucru controversat pentru unii, dar pentru mine foarte important. Dacă ai o rată de îndatorare mare, poți să intri foarte rapid în criză. Această uh, problemă trebuie să fie rezolvată în sectorul bancar în sine. În al doilea rând, uh, dacă apare o criză, cum se poate reduce impactul unui faliment? Aș dori astăzi să pun accentul pe planuri de, rez- de redresare discutat la G20. De fapt, acest plan de redresare dă mai multe opțiuni autorităților în caz de criză. Unii dintre noi am citit raportul Lima în weekend, știm ce înseamnă o lichidare. Pentru a ajunge la punctul cel mai important uh, al prezentării mele, finanțarea. Eu aș face o avertizare aici. Fiecare economist, fiecare uh, om de știință are propria sa soluție, însă de fapt, sistemul bancar are un cost foarte mare și va deveni și mai scump în viitor. Mi se pare extrem de important să alegem ceea ce este necesar și să nu adunăm toate propunerile la oaltă. Ceea ce mi se pare cel mai urgent mm, este, în primul rând, asigurarea depunerilor lucru asemănător cu Statele Unite. În Marea Depresie, fiecare stat avea propriul sistem de asigurare a depunerilor. Uh, sistem foarte instabil care seamănă cu ce s-a întâmplat în Islanda. Nu era un fond de garantare a depunerilor suficient de mare. Ceea ce mi se pare foarte urgent pentru uh, băncile transfrontaliere care au deponenți în diversele state membre și bineînțeles că sunt de acord cu antevorbitorii mei că băncile trebuie să plătească aceste costuri. Trebuie să fie vorba de niște prime ex ante și bazate pe risc. Aș spune că aceasta este cea mai importantă uh, cea mai importantă soluție după ceea ce s-a întâmplat în Islanda. Numărul 2 și 3 sunt, uh, de fapt, uh, opțiuni pentru aceeași problemă. Putem să constituim un fond direct sau avem, să avem un acord în legătură cu distribuirea poverii în momentul unei crize. Ce am învățat din experiență este că niciun fond nu va putea face presiunii unei bănci majore. Dacă ne uităm în Statele Unite, există fondul FDIC, dar acesta nu poate să susțină falimentul unor bănci majore. Poate să susțină uh, falimentarea unor bănci mici sau mijlocii, însă nu acoperă falimentele băncilor mari. Și pentru acest fond de redresare, acesta poate fi suficient pentru băncile mici, însă astăzi discutăm despre SIFI, adică instituțiile financiare importante sistemic, de importanță sistemică. Acum, a, un asemenea fond de redresare nu va fi suficient. Eu aș spune că trebuie început cu asigurarea depunerilor. După aceea un aranjament pentru distribuirea poverii. E un subiect foarte controversat la nivel guvernamental. Acum avem situația Greciei în ceea ce privește distribuirea sarcinii. Este vorba de uh, a ști cum se pot redistribui aceste fonduri în caz de criză. Eu aș propune să se încep, înceapă cu un pas, pas mic, cu aceste uh, living wills organizate în funcție de fiecare instituție. În loc să existe o schemă de credit majoră. Și Uh, de exemplu, în cazul Nordea avem cele patru state scandinave uh, în care caz se poate aplica un asemenea fond mai multor state. În, ultima, în ultimul rând, un cadru pentru criză. Cum poate să funcționeze un asemenea cadru? Trebuie să simplificăm structura bancară. Unele grupuri transfrontaliere, în special din uh, Statele Unite au mai mult de o mie de entități juridice. Nimeni nu mai înțelege despre ce este vorba, nici uh, sediul principal și nici organul de supraveghere. Uh, în al doilea rând, avem nevoie de putere de intervenție timpurie. După aceea, în, cazul, în caz de criză, banca să fie împărțită în partea sistemică și non-sistemică. Pentru partea sistemică se poate aplica o schemă clară pentru uh, distribuirea sarcinii, conform uh, documentului Living Will, și este nevoie de asemenea de un regim de redresare pentru anumite tipuri de bănci. Însă este nevoie de o anumită muncă legislativă. Pentru a funcționa acest uh, cadru nu se poate pune baza pe un memorandum de înțelegere, pentru că un asemenea document nu este obligatoriu juridic. În caz de criză, aceste documente cad. Avem nevoie așadar de legislație la nivel european, deci Parlamentul European trebuie să fie implicat și, în al doilea rând, cine să se ocupe de acest lucru, cu toate că sunt în fa- favoarea unor agenții. Uh cu atribuții clare. Nu vreau să existe provele la nivel uh, mondial, de aceea ar trebui să existe niște uh, organisme de supraveghere care, în timpuri de criză, în momentul în care autoritatea de supraveghere își cedează competențele, aspect extrem de util, atunci uh, autoritatea de supraveghere europeană să poată să ia o măsură de rezoluție decisivă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mai ales ultimele puncte, domnule Șenman, care au fost extrem de uh, pertinente. Acum dăm cuvântul domnului Ria Iati. Doamne Ria Iati. Mulțumesc că m-ați invitat astăzi pentru a vă prezenta câteva aspecte din perspectiva uh, utilizatorilor final. Mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Dere pentru că sunt în totalitate de acord cu propunerile sale și apoi aș dori să trec mai departe uh, să discut analiza utilizator, uh, situația utilizatorilor uh, finali Și în acest sens pot să vă spun că criza financiară care a afectat piețele financiare a arătat clar faptul că abordările anterioare de reglementare au eșuat în menținerea stabilității în sistemul financiar și în protejarea utilizatorilor acestui sistem. Utilizatorii, precum depozitarii, investitorii retail și alții, au, uh, și-au pierdut încrederea în sectorul financiar, unii și-au pierdut depozitele, alții economiile și alții investițiile de o viață. Încrederea care stă la baza relației bancare este uh, între întreruptă și nu poate să fie recâștigată acum. Prin urmare, ironia status quo-ului acum este nu doar că regulamentele au eșuat, ci și că guvernele au intervenit cheltuind banii contribuabililor pentru a salva bănci care au avut acțiuni necugetate și care să compenseze așadar incompetența reglementatorilor. Practic, cadrul de acțiune în cazul crizelor uh, transfrontaliere nu a funcționat așa cum trebuie. Astăzi este un mit să vorbești despre uh, un management ordonat al crizelor în domeniul bancar, câtă vreme hazardul moral a fost uh, consolidat și piața, disciplina pieței nu mai funcționează. Prin urmare, cel mai bine ar fi să existe o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene, mai degrabă decât să existe acțiuni uh, la nivel național care să creeze distorsiuni ale pieței și care să uh, nu facă altceva decât uh, să ducă la noi probleme pe acest sector. Cel mai bine este să acționeze așadar la nivel uh, european, uh, pentru că altfel nu putem să obținem uh, siguranța financiară pe care ne-o dorim în Europa și nu putem să protejăm așa cum trebuie consumatorii serviciilor financiare. Prin urmare, ar fi util să avem un cadru comun de acțiune în cazul unor crize bancare transfrontaliere și în acest sens ar trebui să luăm în considerare următoarele aspecte. Având în vedere uh, natura uh, transnațională și globală a uh, sistemului bancar modern, putem spune că reglementatorii europeni și supraveghetorii nu au la dispoziția lor mecanisme eficiente de intervenție rapidă în cazul unor asemenea crize. Prin urmare, noi susținem stabilirea unei scheme obligatorii de intervenție rapidă. După părerea noastră, dacă măsurile de intervenție uh, se doresc a fi eficiente, atunci reglementatorii și supraveghetorii trebuie să aibă capacitatea și competențe necesare, precum și resursele, pentru a interveni de vreme uh, și la momentul adecvat uh, al unei crize transfrontaliere bancare. Și o astfel de intervenție trebuie să fie extrem de clară și trebuie să se bazeze pe un set comun de instrumente, nu doar cantitative, ci și calitative reglementatorii, supraveghetorii trebuie să fie capabili să facă patru lucruri. Mai întâi să identifice și să prevină criza. Aceasta presupune uh, o monitorizare uh, transfrontalieră eficientă a acestui sector, precum și a uh, pozițiilor financiare bancare individuale, precum și aplicarea unor instrumente adecvate de reglementare care să includă um, cerințe robuste de capital, um, uh, rezerve de lichidități, uh, reglementare contraciclică, evaluarea calității gestiunii și transparență supraveghetorii nu pot să acționeze uh, izolat unii de ceilalți, trebuie să-și coordoneze activitățile pentru a se asigura că gestionează așa cum trebuie acumularea riscurilor financiare la nivel instituțional și la nivel uh, macroeconomic. Așadar, supravegherea nu trebuie uh, făcută în izolație la un nivel macro. Având în vedere calitatea uh, schemelor de supraveghere, ei bine, putem spune că supraveghetorii și supravegherea nu uh, sunt uh, imune la greșeli. Prin urmare, trebuie să acționăm pentru a consolida supravegherea instituțiilor la nivel transfrontalier. în al doilea rând, trebuie să se intervină la un moment timpuriu. Uh, trebuie identificate imediat semnalele uh, timpurii care pot uh, să anunțe o criză de acest gen. În cazul Europei, Banca Centrală Europeană și Caesar trebuie să, să facă acest lucru. Reglementatorii trebuie să aibă competențele de a interveni pentru a preveni contagierea și pentru a reduce riscul serilor de insolvențe trebuie să se identifice exact care este uh, aspectul care uh, provoacă această criză. Vă rugăm să vă reduceți ritmul, spune doamna președinte. Uh, și aceste elemente de acțiune trebuie să fie definite prin interacțiunea între diverse, uh, diversi indicatori micro și macroeconomici care să includă nivelul capitalului existent, uh, nivelul rezervelor de lichiditate, nivelul acumulărilor de risc la nivel național, regional și internațional. Prin urmare, supraveghetorul trebuie să aibă competența în, în cooperare cu alții să solicite instituțiilor să își sporească capitalul, să-și schimbe compoziția portofoliilor și să își să-și uh, schimbe gestionarea, uh, precum și uh, membrii Comitetului de Gestiune. În timpuri obișnuite, supraveghetorii pot să folosească piața pentru a disciplina băncile care nu respectă un comportament adecvat. Apoi, în al treilea rând, trebuie să vorbim despre gestiunea crizei cu mecanisme ex post desemnate pentru a face barca să plutească pe mări agitate, aceste lucruri pot fi realizate. Aceste mecanisme includ suspendarea uh, convertibilității depozitelor în uh, uh, bani cash, apoi scheme de asigurare a depozitelor, proceduri de insolvență bancară, proceduri guvernamentale care implică protejarea custozilor și așa mai departe. Uh, schemele de garantare a depozitelor în acest context reprezintă un instrument cheie pentru a proteja pe cei care au depozite și um, aceste sume trebuie să fie credibile, nici prea mari, nici prea mici și trebuie să fie armonizate pe uh, întreg cuprinsul Uniunii Europene pentru a evita distorsiuni ale concurenței. Trebuie să fie prefinanțate uh, din Uh, prime și uh, trebuie să fie cunoscute uh, celor care dețin depozite. Și resurse considerabile sunt absolut necesare dacă aceste scheme trebuie să joace un rol important într-o gestiune a crizei. Uh, prin urmare, avem nevoie de propuneri pentru a ne asigura că există o finanțare uh, adecvată și trebuie dată uh, prioritate uh, mecanismelor de prefinanțare private, dar acestea nu sunt suficiente, prin urmare trebuie să se găsească și alte resurse. La 4 ar trebui să vorbim despre măsuri de uh, rezolvare a uh, crizei. Și aici vorbim despre acele living wills care ar putea fi necesare pentru a asigura o ieșire uh, sigură dintr-o criză. Dar acestea trebuie să fie analizate corect în ceea ce privește costurile și beneficiile. Uh, trebuie să ne gândim de asemenea la uh, regimul uh, acestor rezoluții bancare, pentru că regimul acesta trebuie să satisfacă obiectivele legate de stabilitate financiară, integritate și continuitatea plăților, uh, protecția consumatorului și minimizarea costurilor pentru societate. Prin urmare, pierderile n-ar trebui să revină depozitarilor, celor care au economii sau contribuabililor. Trebuie să ne gândim și la norme armonizate la nivelul Uniunii Europene, care sunt absolut necesare uh, pentru uh, autoritățile de supraveghere. Autoritățile, autoritatea bancară europeană ar trebui să uh, presupună existența unei coordonări extraordinare între autoritățile naționale și Aș dori în cel din urmă să sublinieze importanța răspunderii uh, autorităților uh, naționale și autorităților europene. Dacă autoritățile de supraveghere doresc să asigure stabilitate și protecția consumatorilor, atunci e absolut esențial să se folosească așa cum trebuie reprezentările acestor autorități. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Și acum... Uh, Trecem uh, la doamna raportor, Elisa, poți să iei uh, cuvântul și um, cred că ai și niște întrebări de adresat. Da, mai întâi aș dori să mulțumesc uh, pentru toată activitatea depusă și pentru toate aceste contribuții. În această perioadă scurtă, e important să beneficiem cu toții de experiența dumneavoastră și de cunoștințele dumneavoastră în legătură cu mai multe subiecte. Unul dintre acestea presupune uh, o întrebare adresată domnului Cluza uh, și anume o, o întrebare care se leagă de relația între interesul european și interesul național. Această legătură nu este ușor de gestionat, știm cu tot acest lucru. Însă, odată ce stabilizăm normele comune, odată ce ajungem la toate acordurile în legătură cu uh, anumite bănci falimentare, uh, ei bine, cum putem să protejăm diversele interese naționale în legătură cu uh, băncile mari transfrontaliere? Care ar fi Așadar, rolul uh, reglementatorilor, supravegherea oare este suficient de bună? Oare riscăm ca autoritatea bancară europeană să fie capturată de principalii actori de pe piața europeană, cum putem să ne protejăm în legătură cu aceste um, aspecte? Oare ar am putea să avem o abordare de la o instituție la alta, individuală, sau uh, uh, e esențial să avem o abordare comună? Cea de-a doua întrebare se leagă de nevoia de a obține anumite lămuriri. Din punctul meu de vedere, scopul acestor mecanisme nu poate fi amestecat cu interesul uh, de a uh, salva anumite bănci, ci interesul uh, se leagă de controlul daunelor. Trebuie așadar să controlăm din punct de vedere sistemic aceste bănci și să vedem care ar fi povara salvării lor pe umerii contribuabililor. Înțeleg că există și o anumită convergență în ceea ce privește exercițiul de revizuire uh, a schemelor uh, de garantare a depozitelor. Însă putem să ne așteptăm că aceste fonduri vor putea fi folosite în caz de eșec sau preeșec de către autoritățile uh, relevante? Putem să ne imaginăm așadar că nu vor exista și alte surse în afara acestor scheme de garantare a depozitelor care să fie create pentru exact acest scop? Scopul acestor scheme, din punctul meu de vedere, este acela de a garanta uh, o anumită siguranță depozitarilor. Și apoi cel de-al treilea aspect. Pe ce temei am putea să facem aceste instrumente precriză operaționale. Și aceasta având în vedere că există atât de multe scheme naționale diferite care susțin o anume intervenție. Putem uh, să așteptăm așadar uh, momentul în care apare o problemă pentru a delega o nouă competență europeană autorităților pentru a interveni? Domnul Schoenmacher spunea că ar trebui să ne gândim uh, însă mai degrabă la un uh, regim comun. Și apoi putem să ne bazăm pe funcționarea acestor instrumente uh, fără să ne referim și la drepturile acționarilor în conformitate cu diversele structuri legislative existente în Uniunea Europeană? Putem uh, așadar să facem aceste uh, instrumente pre-criză operaționale? Și apoi uh, cine uh, poate să identifice acele elemente care declanșează criza? Cum ne putem asigura că aceste elemente sunt obiective, că sunt transparente și că în același timp reflectă anumite constrângeri și informații uh, calitative care au nevoie de puterea reglementatorilor pentru a deveni operaționale. Și ultima mea întrebare e următoarea. Putem să avem un sistem cu trei sau patru straturi prin care printr-o anumită metodologie să ne axăm pe riscul uh, sistemic al unor instituții? Să zicem că avem un nivel transfrontalier, un alt nivel uh, pentru instituțiile naționale cu risc sistemic și și apoi putem face uh, EBA răspunzătoare pentru toate uh, instituțiile acestea sistemice? Deci EBA să reprezinte un cadru pentru instituțiile non-sistemice transfrontaliere și apoi să avem și supraveghetor național pentru instituțiile naționale. Oare un astfel de sistem ar putea funcționa? Pentru că unii uh, spun că ar trebui să existe un sistem omogen pentru toată lumea, pentru că altfel se poate crea incertitudine pe piață putem păstra un astfel de sistem ca mecanism de tranziție până ajungem la unul mai armonios, mai omogen mai târziu. Și apoi, uh, ultimul punct, dacă avem uh, un mare amestec între diverse entități și multe legături între acestea, dacă am avea un fond de rezoluție, atunci acesta ar trebui să fie uh, gestionat de EBA sau sau în cadrul um, autorităților um, de asigurare, de um, acțiune bancară și așa mai departe. Iar dacă delegăm EBA pentru acțiune în acest sens, atunci uh, ar trebui să existe o uh, înțelegere comună între toate aceste entități. Cer scuze, sunt foarte multe întrebări, însă toate sunt importante prefer să nu mă adresez fiecăruia dintre dumneavoastră, ci să obțin o imagine comună din partea tuturor celor care au uh, făcut prezentări. Mulțumesc! Mulțumim! Ce provocare! Liz, ca raportor, a avut foarte, foarte multe întrebări. Eh, prin urmare, voi încerca acum să revin la Comisia de Experți, însă eh, aceștia sunt rugați să nu insiste prea mult timp pe răspunsurile lor, pentru că vor mai fi și alți intervenienți care vor adresa întrebări într-o a doua rundă și probabil vom lua împreună toate aceste întrebări. Eh, care dintre dumneavoastră dorește să înceapă sau să luăm experții în aceeași ordine ca a prezentărilor? Deci, domnule Cluza, să spunem, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Se vorbea despre echilibrul între interesele naționale și cele comunicare, comunitare. De fapt, sunt aceleași interese. Fie că vorbim despre nivelul național, fie că vorbim despre cel comunitar. Practic, cu toții ne dorim o stabilitate financiară la un nivel de Uniune Europeană. Și după părerea noastră, putem obține această siguranță doar dacă există o stabilitate și pe piețele locale. Dacă ne-am uitat la cauzele care au generat toate crizele din trecut, fie ele regionale, fie internaționale, fie, care, fie că erau ele internaționale, cu toate, cu toate le-au avut cauze uh, locale. Și tocmai de aceea, Uh, e bine că acum am demar demarat uh, acest proces important de creare a unor agenții de supraveghere europene. Le susținem. De asemenea, este important ca supraveghetorii locali să aibă de asemenea posibilitatea de a, de a supraveghea și de a impune anumite lucruri la nivel local. Asta uh, Uh, pentru că problemele locale, atâta timp cât nu sunt soluționate la nivel local, se agregează, devin uh, probleme regionale, transfrontaliere, uh, europene, globale. Tocmai de aceea, de la bun început, este important să gestionăm crizele la un nivel local. Și încă ceva cu privire la Uh, cum putem recunoaște instituțiile care uh, prezintă risc sistemic. Uh, uneori nu vorbim despre instituțiile sistemice. Există situații sistemice care pot cauza, care pot fi cauzate, dar nu de instituții sistemice. Așadar, există cazuri în care instituțiile nesistemice au generat, practic, uh, crize sistemice. Prin urmare, dezbaterea ar trebui să fie mult mai uh, largă decât atât. Am promis să fiu uh, concis, însă am de asemenea întrebări la rândul meu. Întrebări pe care vreau să le adresez celorlalți membri ai Comisiei de Experți. Vorbeați despre, spre exemplu, eliminarea unor instituții care nu sunt importante din punct de vedere sistemic. Întrebarea mea este următoarea. Cum ar arăta structura pieței financiare europene în cazul în care acele părți nesistemice ale companiilor, ale instituțiilor ar fi lichidate? S-ar crește sau ar scădea astfel uh, riscul sistemic? Vă mulțumesc! Îmi permiteți să răspund eu? Voi uh, încerca să fiu cât se poate de concis. EBA ar trebui în timp să devină cel mai important reglementator al grupurilor transfrontaliere. Colegiile sunt locuri în care autoritățile se adună pentru a, lua, a purta discuții. Ar trebui să se ajungă la decizii luate în aceste, uh, în aceste colegii și EBA ar trebui să promoveze astfel de decizii. În al doilea rând, dacă există insolvențe, schemele ar trebui să plăte, plătească depozitarii, ar trebui să mai facă și altceva? Da, după părerea mea. Ar trebui să facă mai mult de atât, să ne uităm la grupurile transfrontaliere. Avem 40, 50, 60 de miliarde în uh, capital. Prin urmare, insolvența este absolut ins- insolventă este imposibilă, pardon, pentru că uh, nu pot pierde decât 10-20 de, de miliarde, însă asta nu le-ar transforma în grupuri insolvente. Uh, Însă, ideea este ca în momentul în care apare un cri- o criză să existe o finanțare pe termen mediu. În trecut, uh, astfel de grupuri transfrontaliere care intrau în, uh, în, într-o perioadă de criză puteau uh, practic duce la apariția unor probleme de același fel în cazul altor grupuri și asta deși dețineau toate activele pe care ar fi putut să le vândă pentru a obține lichiditățile de care aveau nevoie. Din păcate, autoritățile naționale nu dispuneau de prerogativele necesare pentru a promova aceste active când ar trebui să acționeze autoritățile. Asta ar trebui să rămână la, la latitudinea autorităților. Autoritățile trebuie să fie independente, trebuie să își dea seama că piața la un moment dat uh, pierde, își pierde încrederea vis-a-vis -vis de ceva și în consecință trebuie să acționeze rapid. Pot exista elemente care să indice necesitatea acțiunii Însă, dacă există astfel de elemente, cu siguranță s-ar găsi cineva care să le evite. Prin urmare, cred că ar trebui să trecem uh, uh, oarecum uh, să discutăm cu discreție despre aceste elemente. EBA reprezintă un instrument important, un, un instrument un instrument solid care și-a dat seama că în momentul de față nu există niciun fel de organism la nivel european care ar putea oferi informațiile necesare în cazul în care uh, situația este una de criză. Prin urmare, EBA trebuie să fie și mai mult întărită astfel încât ea să poată oferi informații în întreaga Uniune Europeană, însă această autoritate trebuie să fie mai întâi de toate creată și cam atât din partea mea. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, la întrebarea privind uh, interesele naționale versus cele europene. Dacă ne gândim la cazul uh, Fortis, olandezii și belgienii au încercat să facă ceva împreună, dar s-au confruntat cu probleme de coordonare. Prin urmare, dacă e să, să acționăm în astfel de în cazul unor asemenea crize transfrontaliere, transfrontaliere, avem nevoie de o acțiune la nivel european. Comunicarea este esențială și în, uh, ideea de autoritate este importantă pentru că toți ceilalți, uh, știind că există o autoritate care va lua decizia, vor fi mai dispuși să, să coopereze și, de asemenea, autoritatea europeană ar putea avea dreptul de a elimina deciziile luate la nivel național. Și acest lucru este important pentru că, în perioade de criză, răspunsurile rapide sunt esențiale. Vă rog să nu implicați trei sau patru autorități într-o criză. Dacă e vorba despre o bancă, EBA Uh, trebuie să se implice și EBA va discuta mai apoi cu toți ceilalți actori. Însă EBA trebuie să ia o decizie rapidă, trebuie să fie în prim plan și să fie capabilă a acționa și nu a Uh, nu trebuie să fie constrâns a aștepta și a purta discuții. Ce să facem cu uh, asigurarea depozitelor? Cred că sunt în, de acord cu dumneavoastră. Cu toții uh, suntem de acord că partea nesistemică trebuie să, să fie lăsată la o parte iar uh, banii de asigurare trebuie să fie ei folosiți pentru salvarea băncilor? Nu, cred că nu. Pentru că dacă există garantarea depozitelor, atunci aceste scheme trebuie să fie folosite pentru depozitari. Pentru că uh, dacă folosim aceiași bani și pentru soluționarea problemelor instituției pe ansamblu, ne dăm seama că acest, aceste fonduri nu sunt suficiente. Să folosim schemele de garantare a depozitelor pentru depozitari, pentru că aceasta este destinația lor primară, și să despărțim aceste fonduri de fondurile acordate soluționării cum putem soluționa cazurile instituțiilor folosind un fel de împărțire a poverii costurilor, etc., dar, pe ansamblu, schemele de garantare a depozitelor trebuie să, fie, să se adreseze direct garantării depozitelor. Văd că încercați să vă gră, grăbiți acum, nu putem aștepta un nou uh, cadru legal, însă uh, Există deja în Ucraina, spre exemplu, un, uh, o schemă de soluționare, un mecanism de soluționare. Există și alte state care se gândesc la instituirea unui asemenea uh, sistem. Cred că ar trebui să, să ne uităm unii la alții și să facem cam același lucru în fiecare stat uh, în parte, pentru că dacă nu facem lucrul acesta, vom avea într-un final 27 de scheme de rezoluție, de soluționare, care nu vor putea uh, Uh, practic conlucra. Și, în ultimul rând, putem avea 3-4 straturi? Trebuie să avem grijă. E important să avem un fel de manual cu privire la cum trebuie să facem lucrurile și mai apoi să punem problema eficienței. Cine face și ce? Pentru că la final Totul uh, depinde de, de situații în cazul uh, uh, gestionării crizelor transfrontaliere în sistemul uh, bancar, uh, pentru că ar trebui să avem aceste, aceste reguli generale la început, însă mai apoi instituțiile care se implică în soluționarea problemelor uh, trebuie să fie diferite în funcție de context. În momentul de față, băncile naționale fac exact același lucru. Ele au un fel de sistem de reguli uh, dar mai apoi uh, acționează în funcție de context. Regulile în sine sunt importante pentru a ne da uh, seama cam ce trebuie făcut și mai apoi când se pune problema cine face ce, atunci uh, ar trebui, asta ar trebui să fie stabilit în funcție de con- context. În ceea ce privește EBA, în momentul de față EBA nu, nu face tot ceea ce ar trebui să facă într-o manieră eficientă. Vă mulțumesc! Cred că aceste aspecte, comentarii sunt importante pentru crearea unui uh, sistem uh, sustenabil financiar la nivel european. În ceea ce privește interesele financiare naționale, uh, în comparație cu cele europene. Știm că stabilitatea financiară trebuie să fie creată la nivel european, la nivel internațional, așadar aceste Uh, interese ar trebui să ajungă la un punct uh, comun la un moment dat. Însă se pune problema uh, statelor mari care poate promovează anumite măsuri în care ar fi în detrimentul statelor mai mici. Aceasta este problema. Însă, la final, dacă dorim stabilitate financiară, dacă ne dorim o protecție a consumatorilor la nivel național și în nivel regional, atunci aceste interese ar trebui să coincidă. În ceea ce privește schemele de garantare a depozitelor, sunt de acord cu uh, Dirk, acestea ar trebui să fie folosite pentru plătirea uh, uh, depozitarilor. Asta în cazul băncilor mici, însă când vine vorba de salvarea unor mari instituții uh, uh, bancare transfrontaliere, nu cred că fondurile incluse în aceste scheme ar trebui să fie folosite astfel. Cred că ar trebui să ne gândim la alte soluții pentru astfel de probleme. În ceea ce privește soluționarea, aceasta este o problemă foarte dificilă. Pentru că dacă e să avem o intervenție rapidă, atunci avem nevoie de niște reguli uh, pe deplin acceptate, reguli atât calitative cât și cantitative. Capitalul este un aspect important. Dacă ne gândim la uh, procentul de capital în activele de risc, atunci ne dăm seama cât de important este acest uh, aspect. Însă trebuie să ne dăm seama care sunt uh, elementele, indicatorii care ar putea să ne facă să decidem că o acțiune este necesară. Când vine, vine vorba despre diferitele straturi, orice fel de mecanism uh, instituim, acesta trebuie să fie eficient. De asemenea, trebuie să îl adaptăm realităților sistemului uh, bancar existent în momentul de față. Uh, ne dăm seama că există grupuri bancare care, datorită structurii lor, au nevoie de o supraveghere la nivel uh, local. Prin urmare, nu putem uh, avea, crea un sistem care ar putea impedimenta, practic, acțiunile de acest gen la nivel național. Prin urmare, sistemele care conțin mai multe straturi sunt cele mai uh, logice în momentul de față, dacă e să, să facem față presiunilor cu care ne, facem, ne confruntăm în momentul de față, iar în ceea ce privește fondul de soluționare, acesta ar trebui să fie administrat de autoritățile europene. Doamna președinte, acum trecem la raportorii din uh, umbră. Niciunul dintre ei nu a dat neapărat semne că ar dori să ia cuvântul, ba îi văd acum Urmează doamna Hübner. Vă mulțumesc. Cred că am, întrebările mele se adresează domnului Schenmacher în legătură cu fondul de redresare, pentru că, de fapt, respingeți ideea fondului de redresare în ideea că niciun fond nu ar fi suficient de mare sau suficient de puternic aveți uh, o soluție atunci pentru băncile mai mici? Propuneți un sistem cu două trepte? Și care ar fi pragul pe care l-ați propune în acest sens? Cum se pot face studii de uh, evaluare de impact care să ne poate da o idee în legătură cu performanța în timpul crizei? În al doilea rând, comentariile dumneavoastră mi se par foarte importante am înțeles că acest document Living Will ar putea să fie util și în cazul băncilor transfrontaliere. Uh, și întrebarea mea este dacă considerați că aceste probleme legate de natura transfrontalieră a crizelor, pot să, cum putem să determinăm instituțiile să participe mai activ în redactarea acestor documente Living Will. Și vedeți necesitatea unui, uh, unui cadru de reglementare european, în special în ceea ce privește distribuirea sarcinilor. Vom lua acum toate întrebările, pentru că mai avem doar un sfert de oră. Uh, Ole Schmidt, după aceea Kane, Sven, domnul Portas nu este aici, și după aceea Jose Emanuel și doamna Cicluna. Ole. Mulțumesc, doamna președinte, pentru, vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră, care au fost foarte utile. Eu cred că Majoritatea dintre noi recunosc că există un echilibru între stabilitatea totală și securitate. Ca și consumator, ca și investitor și viitor pensionar, vreau să am un venit din uh, economiile mele. De aceea știu că stabilitatea 100% nu îmi va garanta un venit. Ați spune că toate aceste directive din diverse domenii au trecut acest test, că de fapt acum producem directive strat după strat și în final nu va mai exista nici o piață și uh, în final nu vom mai ajunge la lichiditate. În legătură cu intervenția timpurie, este o idee bună să interzicem anumite produse financiare. Grecia nu are o situație foarte bună acum și câteva din băncile din Europa încearcă să își salveze banii. Se, se există acuzații de specula, că se fac speculații. Există anumite produse care credeți că ar trebui să fie interzise? Vi se pare o idee bună sau utilă sau există alte puteri de intervenție timpurie pe care le-ați folosi. În țara mea, Suedia, a fost propus un alt lucru. Noi am avut o criză în anii 90 și credem că am ieșit destul de bine din ea, dar un fond de garantare ar putea să fie o uh, un instrument, vi se pare un fond uh, care este un asemenea fond de garantare vi s-ar părea prea redus pentru un asemenea caz. Vă mulțumesc pentru comentarii. Uh, ați făcut comentarii din diverse puncte de vedere. Cu toții suntem de acord că instituțiile transfrontaliere sunt uh, importante și este bine să avem o piață comună pentru a fi uh, Uh, protejați în orice stat membru. De asemenea, cred că există un acord general că trebuie să existe o legislație unitară și care să fie aplicată. Cu toate acestea, aș dori să înțeleg mai bine de ce există credința că un memorandum de înțelegere, în, de înțelegere între două state nu va fi suficient și de ce avem nevoie de o gestionare specifică a crizelor pentru uh, instituțiile transfrontaliere. Din câte am înțeles eu, aceste memorandumuri de înțelegere sunt uh, con- acorduri contractuale foarte puternice. De asemenea, agenția comună nu cumva ar fi un grup de reglementatori. Colegiul de supraveghere acum ar trebui să identifice deja implicarea statelor membre individuale în diverse instituții. Nu înțeleg de ce nu se eh, discută deja uh, un plan de salvare individual pentru fiecare instituție. Nu cumva toți reglementatorii ar trebui să facă deja acest lucru. I have a question. Mulțumesc. Am o, întreb- am o întrebare în legătură cu relația între o posibilă schemă de garantare a depozitelor la nivel european și schemele de garantare care deja funcționează la nivel local. Cum vedeți relația între aceste două? Un sistem care privește doar uh, băncile care operează la nivel, nivel local sau național de cele transfrontaliere. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să pun câteva întrebări Acum discutăm arhitectura de supraveghere financiară în Transilvania, în Europa. Discutăm de asemenea noile responsabilități pe care le-ar avea această autoritate aceste organisme europene ar fi conforme cu acordurile internaționale în femei și altele pe care le-ați menționat. Ne-ar permite să eliminăm birocrația și să ne folosim de experiența uh, actorilor la nivel național. Însă dacă oamenii ar fi delegați la autoritatea europeană, ar uh, fi supuși instrucțiunilor lor. În cazul unui faliment s-ar putea înființa un fond care corespunde cu strategia 2020. Instituțiile ar trebui să acopere unele dintre costuri. S-ar atinge două lucruri în acest fel, garantarea depunerilor și salvarea elementului sistemic care, dacă nu ar fi salvat, ar putea duce la colapsul sistemului. Dacă acest lucru nu este suficient, s-ar putea emite datorii publice de către autoritatea națională, ceea ce s-a întâmplat în Grecia și, dacă este necesar, banii contribuabililor ar putea fi utilizați conform unui memorandum de înțelegere redactat anterior. Mi se pare mult mai bine să se cadă de acord asupra unui asemenea document înainte cu anticipație. Astfel încât să se decidă ce se va întâmpla în caz de criză ținând cont de faptul că unele părți vor trebui să plătească pentru uh, erorile altora. Bineînțeles, nu toată lumea are aceeași părere în legătură cu acest subiect. Și eu trebuie să particip acum la o expoziție pentru Ziua Internațională a Femeii, așadar îmi cer scuze față de doamna președinte. Vă mulțumesc, vă mulțumesc aș dori să întreb pe domnul Sean Macker în legătură cu băncile care sunt prea mari pentru a da faliment. Acest lucru Uh, se vine împotriva propunerilor de a împărți uh, băncile de investiție și structurale. În ceea ce privește Living Wills, uh, vorbim iarăși despre separarea bănci, părților din bănci care merită să fie salvate și cele care pot fi lăsate să falimenteze. Anthony? Vă mulțumesc. Eu prefer să vorbim despre riscurile sistemice și nu despre instituțiile sistemice, pentru că instituțiile sistemice, ca concept, ar necesita o definiție globală multilaterală. Vorbim despre procesul de restructurare în caz de criză, însă nu, este, nu sunt sigur că este corect, pentru că este vorba despre procese individuale de restructurare în moment de criză, este important să ținem cont de faptul că uh, există diverse răspunsuri. Există o reacție imediată care poate fi întreprinsă de un grup pentru anumite elemente ale crizei și poate să existe și un plan național. Când spuneți că avem nevoie de un fond interinstituțional pentru restructurare, Acestea sunt soluții diferite care trebuie să fie abordate diferit. Și la sfârșit, uh, discuția pe care trebuie să o avem este cine va plăti pentru toate aceste lucruri. Fiecare sistem financiar trebuie să își acopere propriile costuri. Dacă sectorul public va face plăți în sectorul financiar, trebuie ca aceste fonduri să fie recuperate. Și în criza actuală, trebuie să examinăm deja aceste aspecte. Orice plăți care sunt făcute pentru a stabiliza sectorul trebuie să fie date înapoi. Ehm, pare rău, veți avea în jur de un minut și jumătate fiecare pentru a răspunde la aceste întrebări. În acest moment vreau să reamintesc uh, eurodeputaților că vor fi așezați în această dupămasă în altă parte pentru că avem întâlnirea cu parlamentele naționale. Deci uh, sunt, sunteți rugați să vă luați documentele și să nu lăsați nimic. Uh, iar acum revenim la experții noștri pentru a răspunde. Mulțumesc. Eu aș dori să spun că nu există niciun sistem care să aibă rată de eșec zero. Nu contează numărul de directori care încearcă să se asigure stabilitatea financiară, 100% nu va exista niciodată. Odată cu riscul, vom avea mai multă dezvoltare. Am ajuns la o limită prin care apare o acumulare foarte mare de risc, datorită anumitor produse toxice, datorită anumitor speculații. Și de aceea există anumite semnale la care trebuie să privească reglementatorii, pentru că este vorba de o mare acumulare de risc care trebuie să fie uh, rezolvată. Cu toate că sunt împotriva interzicerii produselor financiare, pentru că nu uh, se lasă piața să filtreze ceea ce este bun și rău în ceea ce privește fondul de redresare și cine va plăti pentru aceste fonduri. Bineînțeles că dacă aceste costuri sunt suportate de către industria financiară, la sfârșit probabil că publicul va trebui să plătească. Este uh, vorba de transmiterea costurilor către cetățeni prin creșterea prețurilor produselor și așa mai departe. După criză, anumite prețurile anumitor produse au crezut, a crescut. Trebuie să ajungem la o soluție între industrie și statele membre ex ante, care să permită ca acest risc împărtășit de guvernele naționale să fie împărt- împărțit între guverne și industrie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Prima întrebare în legătură cu fondul de, rezol- de redresare pentru bănci mari și pentru bănci mici. Nu, pentru că băncile mici, dacă nu sunt sistemice, nu au nevoie să fie salvate. Deci trebuie să avem disciplină pe piață și de aceea asigurarea este atât de importantă, pentru că dacă aceste bănci uh, dau faliment, trebuie să existe o asigurare. Bineînțeles că acum este foarte uh, popular să ceri să existe un fond